that is a, a travel day It's, it's very... Faptul că ați supus la vot pentru luni acel punct e foarte dezamăgitor pentru mine și pentru alții. Mie mi s-a anulat uh, votul de la Göteborg către Bruxelles și n-am avut cum să votez și pentru mine a fost unul din voturile cele mai importante din Comisia TRAN. Credibilitatea mea politică are mult de suferit din cauza faptului că nu am putut să fiu aici. Deci pe viitor vă rog să nu mai supuneți la voturi uh, dosare importante. Lunea e zi de călătorie pentru toată lumea. Și avem tot probleme cu uh, întârzierea avioanelor, cu anulările de zboruri. Deci vă rog pe viitor să țineți cont de acest lucru. Deci să nu mai puneți voturi în ziua în care noi călătorim. Uh, I agree, yeah. I... Sunt de acord și am înțeles ce ne-ați explicat. About that and, uh, and, uh... Am avut o discuție deja despre asta. But I know, I agree, eh, it's not... Dar sunt de acord cu dumneavoastră. Aveți perfectă dreptate, un vot important. Între timp, În așteptarea stimatei noastre vicepreședinte, o să vă mulțumiți cu vicepreședintele mustăcios, care vă va călăuzi în dimineața asta. E mai puțin distractiv, știu când sunt eu aici la manete, dar asta e. Acum, am un mic comunicat din partea interpreților. Știu că unii dintre dumneavoastră deja ați primit un mesaj prin e-mail sau pe altă carte din partea interpreților în legătură cu faptul că au loc discuții în curs. Interpreții ne-au rugat să vă citească, să vă transmită un scurt mesaj la începutul acestei reuniuni care se numește Nu se depășește ora de terminare. Interpreții vă interpretează că un conflict uh, social care face obiectul unui preaviz de grevă este în curs cu administrația. E vorba de noile condiții de muncă impuse unilateral. Din cauza acestor condiții, calitatea serviciilor uh, furnizate deputaților și cetățenilor europeni sunt uh, amenințate și din cauza acestui conflict de muncă regretăm să vă informăm că interpretarea noastră se va opri cel mai târziu la orele 12 jumate. Ora prevăzută astăzi, deci nu mai acordăm uh, prelungiri. Cred că ideea era să vă reatragem atenția asupra acestui conflict de muncă în curs și în legătură cu această amenințare a interpreților în legătură cu organizarea unei greve, lucru care ne va afecta munca. Acum, proiectul de ordine de zi. Nu aveți obiecții, deci cred că îl putem adopta. Acum, procesele verbale de la reuniunile din 25 aprilie, respectiv 14-15 mai 2018, nici aici nu există obiecții, aceste procese verbale sunt prin urmare aprobate. La comunicări, comunicările președinției, nu am comunicări nici eu, nici din partea doamnei președinte și putem trece la următorul punct, la primul punct de pe ordinea de zi, instalațiile portoare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave. E prima oară când abordăm acest dosar în comisie. Îi voi da cuvântul Comisiei Europene în primul rând pentru a ne prezenta acest dosar, doamna Copșinska, după care doamna Meissner, raportorilor din umbră și tuturor colegilor care vor dori să intervină în limita timpului rezonabil. Deci din partea comisiei aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chair. Good morning, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, bună dimineața interpreților. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta această propunere de revizuire a unei noi uh, directive cu privire la instalațiile portoare de preluare pentru descărcare. Vom avea și un slide imediat. Dacă nu, voi începe deja prezentarea, după care așteptăm imaginile. Oricum, această directivă, spuneam că e un text nou, însă de fapt e o revizuire a directivei pe care am prezentat-o în 2000. Însă au avut loc atâtea modificări încât am crezut că va fi mai ușor să lucrăm cu toții pe marginea unui nou text. Obiectivul nu s-a schimbat dar că să ne comparăm. Să reducem uh, deșeurile de deșeuri uh, generate de nave în mări. Trebuie să vă aduceți aminte că această directivă Uh, vine în urma Convenției Marpol în legătură cu întâmpinarea poluării din, de la nave. Vrem să acoperim toate navele, inclusiv cele de pescuit și micile embarcațiuni uh, recreative, de asemenea toate porturile comunitare care primesc nave. De asemenea, credem că e nevoie de un plan de implementare și de punere în aplicare uh, și știți probabil că asta e principarea diferență între cadrul juridic european și Organizația Maritimă Internațională, unde punerea în aplicare depinde de țările de pavilion. Însă de data aceasta comisia trebuie să se asigure că legislația este pusă în practică. Însă e important de asemenea să ținem cont de legislația mai largă, legislației de mediu europene. Acest dosar vine în același moment în care avem pachetul cu privire la economia circulară și pachetul cu privire la plastic propus acum câteva uh, luni. Și împreună vrem ca totul să intre într-o politică cuprinzătoare prin care mediul marin să devină mai curat pentru a putea avea grijă de mările Europei. Vom începe am început, mă scuzați, cu o evaluare foarte aprofundată a cadrului legislativ actual. Și de aceea ne-a luat destul de mult timp pentru a veni cu această propunere. Am făcut o evaluare refit în 2015. În primul rând, s-a văzut clar că trebuia revizuită directiva și că existau mai multe probleme pe care le-am identificat, cum ar fi disponibilitatea unor instalații portoare de preluare adecvată, uh, de asemenea posibilitatea de a livra deșeurile acolo și de asemenea povara administrativă legată de punerea în aplicare. Ambele părți au o povară administrativă, atât navele, dar cât și administrația. Am uh, continuat cu evaluarea de impact, nu voi intra în detalii aici. Însă un lucru pe care țin să-l menționez este că decizia definitivă de a ne alinia cât mai mult la Convenția MARPOL, concentrându-ne special pe deșeurile marine, a fost opțiunea preferată, deoarece am uh, evaluat aceste modificări din Convenția Marpol și am văzut că acestea merg în aceeași direcție cu politicile generale ale UE cu privire la mediu, la transportul maritim. Însă, în același timp, ne-am dat seama că ne-a trebuit, a trebuit să ne ajustăm puțin propunerea pentru a îmbunătăți uh, puțin față de Convenția Marpol. Spuneam că avem două obiective, sau un obiectiv dublu. Pe de o parte, să reducem deșeurile de la nave și să înlesnim trans- operațiunile de transport maritim. Și întotdeauna trebuie să privim propunerea din prisma acestor două obiective. Dacă e să ne uităm la economia circulară, aici am vrut să ne asigurăm că tot ceea ce uh, reprezintă economia circulară va fi prezent în această propunere și aș menționa uh, contribuția surselor marine pentru problema deșeurilor, a navelor comerciale de pescuit care ar trebui acoperite, dar și vulnerabilitatea de mediu a diferitelor bazine marine. Aici uh, s-a făcut așa numita evaluare de impact teritorială pentru a confirma bănuielile noastre și anume că trebuie să existe o abordare diferențiată a diferitelor bazine din Uniunea Europeană. Acum, prevederile specifice propuse în directivă. În primul rând, dacă uh, instalațiile portoare de plenare sunt adecvate, în primul rând să înlesnim uh, livrarea de deșeuri, deci de la nave către uscat, și de asemenea, ca orice lege, avem și aici prevederi administrative. Dacă să ne uităm la adecvare, aici ne-am uitat la definiția propusă de uh, orientările Organizației Maritime Internaționale. Și aș avea și un comentariu aici. Foarte important ca de fiecare dată când putem să rămânem cât mai aproape de reglementarea internațională, deoarece acest regulament se va aplica tuturor uh, vaselor, indiferent de statul de pavilion, de origine sau al armatorului. Aici includem o nouă categorie de deșeuri, residuri uh, de la uh, vopseaua care este dată jos de pe nave când acestea sunt vopsite din nou, de asemenea aplicarea legislației deșeurilor în contextul porturilor, cum ar fi de asemenea uh, faptul că la bordul navelor trebuie colectate deșeurile separat și trebuie livrate separat în port. De asemenea, uh, recepționarea deșeurilor, planurile de uh, prelucrare, de preluare acestora, consultări, un plan uh, adecvat. Deci în regulamentul portuar le cerem porturilor să se consulte cu utilizatorii în legătură cu diferitele servicii furnizate. În ceea ce privește stimulentele, cele mai importante principii sunt sistemele de recuperare a costurilor. Propunem o transparență de plină în ceea ce privește costurile și taxele Asta s-a inclus în noua anexă 4. De asemenea, am venit cu un calcul pentru așa numita contribuție semnificativă, care trebuie să se aplice tuturor navelor. E aici e important că am inclus toate navele dacă vrem să atingem obiectivele de mediu, mai ales din directivă. Propunem o taxă indirectă 100% pentru gunoi, inclusă în anexa Marpol 5, și aceste deșeuri vor include de asemenea deșeurile legate de peștele pescuit pasiv sau uh, instrumentele de pescuit uh, învechite sau care nu mai sunt folosite. Avem aici uh, și uh, acele uh, obiective din strategia plasticului. De asemenea, de, am dezvoltat așa numitul concept al navelor ecologice, care e, trebuie dezvoltat în mod similar peste tot și propunem o diferențiere a taxelor în funcție de categorie, tip, uh, mărimea și tipul de trafic al, din porturile europene. Un alt element important, punerea în aplicare. Și în ceea ce privește sfera de aplicare a obligației de livrare obligatorie, aici propunem alinierea cu Marpol. Aici Marpol și directiva Ehm, deci Marpol interzice aruncarea în marea deșeurilor, noi prevedem obligativitatea livrării deșeurilor în port, deci în facilitățile pertoare. Și deoarece există această obligativitate, putem veni cu uh, un mecanism de punere în aplicare, deci supraveghere mult mai strict și mai previzibil. De asemenea, propunem un act de punere în aplicare pentru a explica, pentru a aplica și calcula, pentru a, defi, a defini care ar trebui să fie situațiile de derogare în ceea ce privește capacitatea de stocare suficientă. În uh, directivă vorbim despre un mecanism de raportare, despre înlesnirea raportării de asemenea prin mijloace electronice și prin schimb de informații între porturi, și propunem de asemenea o, un regim de inspecții cuprinzător ca parte a controlului de stat portuar. Introducem de asemenea o diferențiere a măsurilor în funcție de mărimea navelor. Acum, ca la derogări. Am propus derogări în ceea ce privește navele care sunt în trafic uh, programat uh, cu opriri frecvente și regulare în porturi. Am vrut să venim cu o soluție fezabilă, practică. De asemenea, am propus o derogare în cazul unui aranjament pentru livrarea și plata într-un port al uh, Uniunii de-a lungul rutei navei respective, deci nava respectivă nu trebuie să dea jos gunoi la fiecare, în fiecare port, însă trebuie să existe garantată, garanția, mă scuzați, că la un moment dat, la un anumit port, va da jos deșeurile respective pentru că acestea să nu fie aruncate în mare. Și de asemenea va exista și documentație referitoare la acest lucru. Acum prevederile administrative trec peste acestea, poate cu o excepție, un element important pe care l-am inclus, am inclus o trimitere la eventuale modificări ale Convenției Marpol. Deci, dacă se modifică anumite prevederi din Convenția Marpol, acestea se vor aplica, să avem o clauză de salvgardare în cazul în care acele prevederi nu respectă uh, prevederile comunitare. <coughs> Asta se numește referință dinamică. Mă opresc, vă mulțumesc pentru ocazia de a vă explica aceste elemente uh, cu privire la noua directivă și putem discuta, bineînțeles. Les marins de la Comisie a commencé par... Mulțumesc, vom începe acum cu eurodeputații. Doamna raportor Ghezine, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și Comisiei Europene pentru prezentarea acestui raport. Într-adevăr, când vin câteodată aceste propuneri din partea Comisiei, există deja mișcări în Parlament, în Consiliu, ce se va schimba, cum se va schimba. În acest caz, se pare că sunt foarte multe lucruri bune în această propunere. Lucruri care ne convin foarte mult și le convin și statelor membre în Consiliu și și nouă în Parlament. Așa că trebuie să spun că această revizuire este una bună, ceea ce nu înseamnă că eu nu voi veni cu propuneri suplimentare și modificări. Din punct de vedere procedural, știm că anul viitor sunt alegeri electorale și toate legislațiile trebuie să fie încheiate până atunci, dar cred că e foarte bine și ar fi un lucru pozitiv să reușim să ne ocupăm și de acest, această legislație, pentru că în Consiliu există deja o abordare generală aproape finalizată și de aceea cred că ar fi foarte important ca și procesul din Parlament să fie încheiat cât de repede ca să înceapă trialogul. Cam acesta ar fi uh, planul să terminăm sub președinția austriacă și română. Am uh, vorbit cu reprezentanța ai porților din Constanța și le spuneam probabil la dumneavoastră se va lua aceste hotărâri sub președinția dumneavoastră. Așa că aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră, îi cunosc foarte bine, nu ne-am întâlnit până acum, aș fi vrut să propun o reuniune uh, până acum, dar am avut niște probleme de sănătate cu spatele în ultimele săptămâni, așa că nu a fost posibil să ne întâlnim înainte și dar ne cunoaștem foarte bine și cu siguranță colaborarea noastră va funcționa foarte bine. Cam atât despre procedură și, cum se spunea, există două obiective principale în acest raport. În primul rând, în primul rând ca marea să fie mai curată și apoi pro procedurile din porturi să fie mai eficiente. Sunt conținute aceste două obiective acolo. În ceea ce privește procedurile, acestea trebuie să meargă mult mai repede, astfel încât să fie spațiul marin mai curat. În ceea ce privește procesele de acolo, trebuie să vedem ce fel de alte politice există la nivel european de care am putea să ținem cont. Asta, în primul rând, un single window despre care se va discuta în curând. Acesta, aceasta există deja din punct de vedere teoretic, dar în practică încă nu. Așa că e nevoie de această uh, Uh, comunicare electronică în porturi, schimb de informații electronic care să existe într-adevăr și în ceea ce privește descărcarea deșeurilor. Și odată ce va exista aceasta, odată cu acest procedeu single window, atunci uh, și procedurile din port vor putea fi mult mai bine facilitate și susținute. Apoi, ce mai e important E importantă o condiție ca această legislație să fie bine pusă în aplicare și dispozițiile existente. Trebuie să ne asigurăm și de punerea în aplicare, nu întotdeauna lucrurile stau așa. Știu că există foarte mulți armatori care se plâng câteodată că se face colectarea selectivă deja la bord, dar după aceea în port totul este aruncat într-o singură cutie. Nu ne dorim să mai existe așa ceva, ne dorim ca într-adevăr situația să fie îmbunătățită, procedurile să fie bune, să fie ecologice, ecologice și să ne aliniem cu celelalte legislații, cum ar fi economia circulară, strategia pentru plastic. Există foarte multe aspecte la care trebuie să ne gândim. Și trec la acest mediu marin mai curat. Într-adevăr, este o provocare foarte mare, nu doar din cauza plasticului. Am tot discutat despre plastic în ultimul timp și știm acest lucru. Uh, Știm că plasticul din apă nu vine în majoritatea sa de pe nave, vine de pe, teren, de pe uscat cel mai mult, însă și din nave, din navele de pescuit, de aceea e un aspect de care trebuie să ne ocupăm. Cred că e bine că în propunerea Comisiei Europene se ține cont de această convenție Marpol și ceea ce se întâmplă în Organizația Maritimă Internațională. Înainte să mă ocup de acest raport, uh, nu prea știam uh, despre Marpol. Credeam că acolo există foarte multe care țin de mediu în această convenție. Însă dacă ne uităm la anexele Marpol, vedem că se permite ca anumite lucruri să fie aruncate în mare și nu e un lucru care e bun pentru mediu și trebuie să fie îmbunătățit. Știu că Comisia nu poate să facă minuni, nici noi europarlamentarii nu putem să facem minuni, nu putem obliga întreaga lume să nu mai facă așa ceva, însă trebuie să depunem depunem toate eforturile astfel încât să ne asigurăm că există altfel de abordări în cadrul Marpol. De exemplu, ceea ce se întâmplă cu plă, plă, taxele care trebuie plătite în Marea Baltică și unde trebuie să plătească. Sunt aspecte care, de care trebuie să țină cont și Comisia. Și aici eu mă gândeam foarte naiv că din 2015 în Marea Nordului și în Marea Baltică avem uh, avem uh, procente foarte clare în ceea ce există emisiile, apoi foarte multe nave au sisteme la bord în ceea ce privește apele reziduale, însă nu, nu există o interdicție în ceea ce privește liberarea acestor ape reziduale în mare. Există uh, și sondaj, există date preluate în decenii întregi și putem să vedem că în Marea Baltică există concentrații foarte mari de substanțe nocive, unde există foarte multe nave care deversează asemenea ape. Sunt aspecte pe care aș dori să le introduc și eu. Știu că există și sisteme care funcționează foarte bine în ceea ce privește descărcarea deșeurilor și livrarea lor în porturi și se ține cont de aceste proceduri bune care există, însă totul are de a face doar cu deșeurile care nu sunt lichide. Așa că trebuie să ținem cont și de cele lichide în propunerea noastră. Încă câteva puncte importante, nu voi vorbi numai eu și raportorii mei din umbră cu siguranță doresc să intervină, însă vreau să mai spun câte ceva. O parte dintre aspecte au fost discutate, cred că și raportorii mei din umbră au fost vizitați de lobiști, așa cum le spunem, uh, Porturile ne spun dacă este într-adevăr corect să existe aceste plăți pentru 100%. 100%. Indiferent despre ce fel, fel de deșeuri vorbim, dacă sunt periculoase sau nu. Comisia spune că totul trebuie să fie acoperit, toate tipurile de deșeuri, astfel încât să nu mai încerce nimeni să mai arunce ceva în mare. Un lucru, bineînțeles, important. Însă, ce cred eu și unde voi face amendamente? Pot să înțeleg când se spune acoperire 100%, astfel încât să nu mai există nimic ce se poate fi aruncat în mare, însă nu există motivare pentru a produce mai puține deșeuri. Mie mi se pare un lucru important, mai ales în legătură cu economia circulară. În proiectul legislativ există aspecte în legătură cu cei care sunt foarte ecologici și care ar trebui să fie răsplătiți și ar trebui să plătească mai puțin. La așa ceva mă gândesc când să mă gândesc la o formulare. Cum putem să ajungem la o asemenea formulare? Să fie evitată producerea de deșeuri. Pentru că dacă știu că este o acoperire de 100%, atunci nu mai există niciun fel de stimulent pentru a încerca să se producă mai puține deșeuri la bord. Și încă două aspecte. ce trebuie să se facă la nivelul Uniunii Europene și în practică ceea ce se va întâmpla, dacă întotdeauna e varianta cea mai bună. Mă gândesc la ceea ce se întâmplă în statele terțe, ce fel de legislație există acolo, uh, se poate să existe un uh, port foarte modern într-un stat terț, acum voi lăsa Brexitul la o parte și așa mai departe, și apoi să vină dintr-un asemenea port, se ajunge într-un port mai mic în Europa, unde ar trebui să fie livrate deșeurile. Și aici va trebui să vedem ce consideră și raportorii din umbră, trebuie să găsim o soluție bună și între legătura între aceste, aceste tipuri de porturi. Apoi, Comisia spunea și statele membre spuneau și, și eu mă gândeam la același lucru, că există um, nave de pescuit care colectează deșeurile din mare în timp și le aduc uh, și aduc aceste deșeuri pe teren, nu ar trebui, pe uscat. Nu ar trebui să fie acestea sancționate, ci chiar uh, răsplătite pentru faptul că se ocupă de această colectare a deșeurilor care plutesc pe mare. Aștept cu nerăbdare acum intervenția raportorilor din umbră și colaborarea noastră. Mulțumim, Ghezine. Acum vom asculta raportorii din umbră și începem cu doamna Clune din partea PP. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentarea din această dimineață și mulțumesc și doamnei noastre raportor. Aș dori să subliniez cele spuse în introducere de doamna raportor. Cu siguranță ne vom da tot angajamentul astfel încât să ne asigurăm că încheiem acest uh, dosar la timp și să existe o propunere foarte clară din partea Comisiei. Este o propunere foarte clară. Sunt câteva elemente pe care va trebui să le discutăm. Probabil vom face anumite modificări. Însă, cred că abordarea generală este aceasta, că trebuie să reducem deșeurile care sunt în oceanele noastre și e nevoie de asemenea instalații de preluare, portoare de preluare bune. E un punct care trebuie să fie subliniat. E o abordare generală. Cu siguranță vom intra după aceea în detalii. E clar că directiva din anul 2000 trebuie să fie revizuită și trebuie să fie aliniată mai bine cu Convenția Marpol, astfel încât să fie redusă povara administrativă. Cu siguranță vom încerca să lucrăm și asupra acestui aspect. Avem un accent foarte puternic acum pe materialele plastice și impactul pe care îl are acest tip de deșeuri în oceane. De aceea e foarte important să discutăm aceste dispoziții legate de plastic, protecția mediului marin, foarte importantă, îmbunătățirea eficienței operațiunilor portoare. Acestea sunt obiectivele acestui document și salut cele spuse de comisie și că anume, anumite sectoare sunt diferite în sectorul maritim față de altele. Nu putem veni cu o singură soluție care să fie valabilă pentru fiecare dintre acestea. Trebuie să existe stimulente astfel încât să fie protejat mediul înconjurător, însă cred că trebuie să existe un echilibru și în această abordare și să se respecte toate părțile implicate din sector. Apoi, cred că faptul că există aceste cerințe cerințe de primirea deșeurilor să nu se aplice porturilor foarte mici, cred că e o dispoziție bună și poate ar să se extindă și pe porturile cele mai mici care nu au nici uh, personal suficient tot timpul. Mai un punct menționat de doamna raportor în ceea ce privește navele care merg în porturi din afara Uniunii Europene. Ar trebui să ne gândim ce fel de porturi ar putea să fie acoperite din afara Uniunii Europene. Poate anumite porturi au niște instalații mai bune decât cele existente în porturile europene sau capacități mai bune și trebuie să ne gândim. Și bineînțeles aici intervine și uh, Brexitul și să ne gândim ce se va întâmpla. Și probabil în vecinătatea Regatului Unit există porturi foarte eficiente state care ar putea să participe. Va trebui să ne gândim și să avem discuții și între noi în acest sens. Apoi această cerință de a livra deșeuri peste la vizita în fiecare port. Cred că aici trebuie să mergem un pas înainte, să ne asigurăm că porturile noastre într-adevăr au capacitățile de procesare a deșeurilor. S-ar putea ca acesta să fie uh, punctul important aici. Apoi, în legătură cu selectar, colectarea selectivă, diferitele tipuri de deșeuri care trebuie să fie deversate. Cum spuneam, va trebui să ne gândim care sunt părțile interesate aici mai ales pentru aceste navele care au anumite trasee bine stabilite, ele nu ar trebui să se înscrie la acest articol, articol 9. Așa că ar trebui să vedem dacă se pot introduce taxe reduse pentru distanțele scurte pe care le efectuează navele pentru aceste trasee scurte. Cred că Trebuie să ținem cont de ceea ce se va întâmpla cu diferitele tipuri de nave și ce, va, ce vor însemna aceste dispoziții pentru ele. În linii mari, cred că e o legislație foarte importantă, ne-am luat angajamente pe aceste obiective și aștept și eu cu nerăbdare să lucrez cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din umbră, să avem niște discuții foarte bune și să ajungem la un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Clună, și acum are cuvântul doamna Grapini din partea S și D. Monsieur Président, Ok, ehm, eh, de la bun început vreau să spun că mi-a plăcut ce a prezentat Comisia și, așa cum spuneau și colegele mele, ok, again, mi-a plăcut ce a prezentat Comisia, uh, mi-a plăcut și ce a spus uh, Ghezine și colega mea, raportorul uh, PPE. Eu cred că avem mult consens pe acest raport, pornim bine, pornim cu dreptul, pentru că toți suntem de acord că trebuia revizuită după 17 ani această directivă și mai ales trebuiau clarificate foarte multe lucruri. Sigur că vom avea amendamente și sigur că vom avea de clarificat și probabil cel mai mult vom discuta despre sistemul de taxare, despre care vorbea și Ghezine. Pentru că, într-adevăr, după părerea mea, așa cum este propunerea Comisiei, nu există un stimulent și nu există uh, foarte clar aplicat principiul poluatorul plătește. Pentru că dacă toți plătesc la fel, dacă nu contează ce cantitate de deșeu, uh, atunci cum mai respectăm principiul poluatorul plătește? Din punctul meu de vedere, cred că aici ar trebui o diferențiere în funcție de cantitatea de deșeu. Apoi, Cred că această taxă egală va avea mari probleme și multe efecte asupra celor mici, navele mici vor avea de suferit, uh, porturile mici. Deci, cred că aici trebuie să introducem ceva de etică în uh, a avea o taxare echitabilă și mai ales avem și această pârghie de stimulent să nu aruncăm deșeul mare, să nu acumulăm deșeul mare, uh, deșeul mult. Vreau să poate dă răspuns la urmă comisia pe niște lucruri care mie mi se par neclare. Ă, de exemplu, cum v-ați gândit ca obiectivul de control să se, ă, facă la, să se oprească la 20% din navele care trec? De ce 20, de ce nu 10, de ce nu 30? Care a fost ă, principiul că ați ales ca 20% să fie controlate din numărul de nave? Apoi, cred că este necesar ca în formularele de evidență după, uh, de evidența deșeurilor după coloana tip deșeu, conform clasificării MARPOL, ar trebui să introducem și o rubrică de clasificare europeană după cod deșeu, în conformitate cu regulamentul CE 1013, pe același formular standard propus în anexa 2, dar să existe această rubrică după clasificarea europeană. Am câteva neclarități de asemenea legate de uh, Uh, faptul că propunerea dumneavoastră nu conține măsuri specifice pentru abordarea problemelor legate de echipamentele de pescuit. De ce spun acest lucru? Cred că ar trebui luate măsuri în acest sens, măsuri de prevenire a pierderilor de echipamente, de aruncarea echipamentului vechi care nu mai este utilizat, uh, recent ue a acordat o prioritate tranziției către o economie circulară dar totuși uneltele de pescuit ar putea fi incluse în uh, această uh, directivă. de asemenea de data asta sunt de acord introduceți o noțiune de green ship este corect uh, voi susține acest lucru uh, sper că grupul meu uh, cu care încă nu ne am discutat va fi de acord uh, mai e, deci acest, acest principiu de navă ecologică cred că este încurajată selectarea deșeurilor la bord, dar, așa cum spunea Ghezine, trebuie să existe și posibilitatea de predare selectată a deșeurilor, că mai avem asta și în urban, selectează, dar nu există posibilitatea după aceea. Și închei cu a spune că eu cred că la domeniul de aplicare, cred că proiectul de directivă trebuie extins și la porturile europene în, țările care au ieșiri la mare pe căile navigabile interne deci eu sunt într-o țară în care avem și căi navigabile interne și avem și marea, ieșirea la Marea Neagră. Avem o problemă, de exemplu, cu deșeurile uh, care sunt evacuate de-a lungul Dunării și Rinului și care ajung în Marea Neagră și în delta Dunării și uh, sigur că sunt efecte uh, asupra mediului, asupra pânzei fratice, apelor. Cred că aici ar trebui să mai punctăm, dar sigur că voi veni cu propuneri după ce mă consult cu grupul meu și vom avea întâlniri cu raportorul și cu raportorii din umbră. Cred că se poate îmbunătăți propunerea comisiei dar suntem într o direcție bună și avem puncte comune uh, legate de această propunere de uh, modificare și sper ca să se încheie chiar pe mandatul României. <laughs> Mulțumesc! Merci, Madame euh, Mulțumim, doamnă Grapiri. Acum îi dăm cuvântul domnului Peter Van Dalen de la ECR. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisiei și sprijin obiectivele reducerii deșeurilor și uh, reducerii uh, nivelului de sulf din mare. E bine că punem accent pe plastic, sunt uh, de acord cu abordarea generală de la început, dar am niște întrebări pentru comisie. În primul rând, Avem nevoie de o nouă propunere? Poate vi se pare ciudat, dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, ne dăm seama că una dintre principalele probleme cu care ne confruntăm o reprezintă aplicarea legislației actuale, iar asta este cea mai mare problemă, Problema se pare, punerea în aplicare și monitorizare uh, Uniunea Europeană dorește să dea legi noi pentru a armoniza situația într-un anumit domeniu. Însă problema nu este un, cât avem nevoie de regulamente noi, ci problema este aplicarea și monitorizarea celor pe care le avem. Multe, se fac multe revizuiri, multe propuneri de uh, revizuiri, dar vreau să vă întreb dacă nu se poate consolida aplicarea regulamentului pe care îl avem Poate asta rezolva problema acum. Vreau să vă mai pun câteva întrebări practice. La articolul 7 se vorbește despre diverse uh, categorii de porturi, livrarea, recepționarea deșeurilor acolo și vreau să vă întreb ce înseamnă asta, de fapt. Ce înseamnă, ce înseamnă post, uh, porturi, mă scuzați, îndepărtate. Nu e destul de clar. Vă întreb pentru că pentru că multe porturi uh, vor zice, da, noi suntem îndepărtate și atunci nu trebuie să facem nimic. Cred că e surprinzător că Comisia nu face aici o legătură cu porturile de la TNT-uri pentru că porturile care nu sunt incluse în TNT-uri vor fi prin definiție considerate îndepărtate. Deci trebuie să ne gândim și la asta. Înainte ca toată lumea să înceapă să ne spună că, da, noi suntem un port îndepărtat, deci nu facem nimic, nu participăm la acest proces. Apoi, eu sunt uh, membru al Comisiei pentru Pescuit. Și mă gândesc la Comisia de Pescuit. Mulți pescari din statele membre sunt, um, participă pe, pe bază de voluntariat la programul Pescari împotriva um, uh, deșeurilor. Deci, iată, participă la acest program de colectare a deșeurilor, strâng uh, plase rupte și, și um, eliminate în mare, și așa mai departe. Întrebarea mea este dacă asta nu, ce facem noi aici nu va submina această inițiativă minunată care se desfășoară în mai multe state membre, fiindcă atunci poate pescarii nu vor mai avea niciun, niciun stimulent de a participa la aceste, acest fel de programe. Deci vreau să-mi explice mai bine comisia cum stau lucrurile. Fiindcă e o inițiativă extraordinară din partea comunității de pescuit și vrem să ne asigurăm că nu, este, nu va fi subminată. Și un, încă un aspect. Important să ne asigurăm că există teren echitabil. Comisia spune că pentru asta vom uh, avea prevederi de Avea dreptate doamna raportor să sublinieze acest lucru. Trebuie să ținem cont de faptul că avem mai multe uh, tipuri de porturi. Dacă există o obligație de primire a deșeurilor, trebuie să ne gândim cum vor face față porturile. Fiindcă mai multe porturi europene s-ar putea să, se, să aibă probleme din cauza asta, fiindcă nu fiindcă nu pot să facă față toate porturile uh, acest, uh, aceste cantități de deșeuri și prelucrărilor. Sunt multe porturi care unde ajung multe vase de croazieră. Ar trebui să avem poate o prevedere care să spună că porturile au posibilitatea de a lua măsuri în mod direct, în conformitate cu descărcările din anul uh, precedent. Iar dacă porturile au acceptat mai uh, multe deșeuri decât altele, ar trebui să ține cont de acest lucru. Am vrea să țină, să um, se aplece asupra acestui lucru comisia și vom înainta, bineînțeles, amendamente în acest sens. Trebuie să ne ocupăm de surf, cum am spus, și de deșeuri. De plastic. Ne luăm într-un magazin și am văzut că castraveții erau îmbalați în plastic. Asta e o prostie. Acestea fiind spuse, trebuie să găsim o soluție la aceste probleme. Și um, în ceea ce este programul, calendarul. În șase săptămâni trebuie să... Peste șase săptămâni... Nu avem decât șase săptămâni pentru amendamente. Nu avem prea mult timp. Apoi vine vacanța de vară. Vreau să mă lămuriți totuși cum stau lucrurile cu calendarul. Mulțumesc. În partea veților, domnul Taylor. Yeah, thank you, Chair. Um, and thank you to the... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei și mulțumesc lui Ghezine. Înțelegem, uh, bineînțeles, uh, faptul că trebuie înlocuită directiva veche și că trebuie să începem de la început lucrurile. Și există voință aici de a îmbunătăți lucrurile în ceea ce privește Um, instalațiile de primire și inițiativele de reducere a deșeurilor. În uh, această săptămână, în Thailanda, uh, a murit uh, o balenă, iar la autopsie s-a constatat că um, um, acest animal, sărman animal, avea în corp 80 de pungi de plastic, ceea ce a și omorât-o. Deci, orice regulament avem noi la ora actuală trebuie îmbunătățit. Trebuie să îmbunătățim situația și să nu mai permitem să continue așa cum este. Eu aș vrea ca stimulentele descrise pentru sporirea reciclării de deșeuri în porturi să fie însoțite de o mai bună aplicare. Nu cunosc uh, aspectele tehnice cum se poate face practic acest lucru. Poate am putea să monitorizăm vasele cu sistemul de satelit SafetyNet Și să vedem dacă putem detecta descărcarea de deșeuri în mare și apoi să, să luăm niște măsuri împotriva armatorilor. Poate că ă, spionul de pe cer iar face pe acești oameni să se gândească de două ori înainte de a descărca deșeurile, deșeurile în mare de teama, de teama amenzilor. Deșeurile n-au ce căuta în mare marea, uh, uh, mările și oceanele reprezintă 70% din uh, planeta noastră. Trebuie să avem grijă de apă, nu să o poluăm cu plastic și cu sulf. Și trebuie să facem progres în ceea ce privește soluționarea acestei probleme. Și verzii așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu ceilalți raportori din umbră pentru a avea un document pe care să ne putem mândri și care să schimbe lucrurile. Mulțumesc, domnule Taylor, doamna González Peñas. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru că ne-a adus această inițiativă în, într-o perioadă în care vorbim despre o dezvoltare extraordinară în domeniul maritim, nu numai în ceea ce privește turismul, dar și mărfurile cu caracter, cu caracter internațional de multe ori și mulțumesc și doamnei raportor pentru activitatea sa și pentru eforturile făcute. Pe continentul european, care este aproape un continent, un mic apendice al mării, uh, și este foarte important să ținem cont de efectul uh, Um, nociv, uh, toxic asupra planetei, a activității noastre maritime. Deci avem o datorie morală și uh, e nevoie să, să respectăm și Convenția Internațională Marpol, bineînțeles. Și vreau să vorbesc despre țara mea, care, iată, și ea este un mic apendice al continentului și unde uh, acest element joacă un rol fundamental, fiindcă este în joc aici viața mărilor noastre, durabilitatea apelor și protejarea coastelor și plajelor noastre și, de ce nu, chiar și viitorul activității turistice. Pot să vorbesc de Spania sau Italia, Grecia, Portugalia, Franța, Suedia, Finlanda, Olanda, Irlanda și așa mai departe. Atâtea țări cu litoral uh, și cu ape care nu trebuie să fie un coș de gunoi ce s-a întâmplat din cauza unui mod, unui stil de viață pe termen scurt. Iată, grupul nostru ia în serios această directivă și, după părerea noastră, are multe elemente bune, cum ar fi sporirea sferei de aplicare sau faptul că tarifele nu trebuie să depindă de volumul de deșeuri uh, primite pentru a nu fi un stimulent pentru vase să descarce uh, Uh, deșeurile în mare, însă totuși uh, lipsesc niște elemente și trebuie să facem ceva în acest sens. În primul rând e vorba de faptul că trebuie să existe obiective de formare pentru personalul de pe embarcațiuni. Nu e vorba doar de cei care manipulează deșeuri, ci toți uh, angajații lucrătorii din port care ar putea fi afectați de noile instalații și noul volum de deșeuri descărcate. În al doilea rând, ar fi foarte bine ca în inspecții să intre și, printre inspecții să fie și unele uh, aleatorii. Și ar fi bine ca uh, la sancțiuni să există o um, obligativitate mai mare și mai ales uh, în ceea ce vește sancțiunile pe care le impun uh, statele în ceea ce privește um, infracțiunile împotriva sănătății publice și a mediului înconjurător. Și cam atât. Uh, de acum înainte, bineînțeles, uh, vă stau și la dispoziție pentru a colabora rodnic. Mulțumesc! Mulțumesc! După raportorii în umbră, îi rog pe vorbitori să nu depășească 2 trei minute și începem cu doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Ghezină. Nu sunt raportor din umbră. Dar vreau să ridic câteva chestiuni în discuție. Să nu uităm că că ne interesează, bineînțeles, uh, deșeurile și eu am văzut uh, cât de multe deșeuri se deversează în um, porturi, în mări, care nu vin de la, deș- care nu vin de la nave. De asta a vorbit și domnul Vandalen despre uh, aplicarea legislației care există deja, fie că e vorba de legislație națională sau uh, europeană de mediu. Apoi, în ceea ce privește câteva aspecte cu în primul rând, în ceea ce privește sistemul de tarife, de taxe, ar putea acest sistem să aibă consecințe nedorite, de pildă, pentru că multe nave nu au substanțe periculoase. Deci multe vase care, care de obicei nu descarcă aceste deșeuri ar, ar descărca unele deșeuri în cantități mici, iar um, costurile pe care trebuie să le plătească ar fi disproporționate. Și aici trebuie să ne uităm la principiul poluatorul plătește. Iar în ceea ce privește recepționarea deșeurilor. Trebuie să ne gândim și la cum facem acest lucru, dacă este vorba despre ape uzate, trebuie să vedem cum se face acest lucru și cum se măsoară metri cubi, acum se măsoară ochiometric, ceea ce, bineînțeles, nu este foarte uh, exact. Trebuie să ne gândim practic cum va, vor funcționa aceste lucruri. Și încă un aspect unde se livrează deșeul, unde se recepționează deșeul. Există instalații la ora actuală unde se livrează deșeurile, iar aici e vorba despre o obligativitate pentru contractorul de deșeuri, care are un rol foarte important, să verifice fiecare deșeu de fiecare navă, de pe fiecare navă. Vă dați seama ce birocrație, de ce birocrație vorbim aici, care ar costa foarte mult și ar consuma foarte mult timp și nu ne aduce beneficii la ora actuală. Sporturile statelor membre trebuie să se asigure, bineînțeles, că acele companii care trebuie să preia deșeurile au autorizațiile necesare, așa cum trebuie, bineînțeles, dar uh, în momentul în care avem o companie autorizată, nu avem de ce să credem că nu-și face treaba bine. Sunt alte probleme și cred că aspectele ridicate vor juca un rol important. Este vorba uh, de un lucru important, este vorba de um, monitorizarea prin satelit pentru a vedea ce se întâmplă. Și uh, poate nu vom reuși să. și poate astfel vom reuși să ne dăm seama cine Uh, se face responsabil de descărcarea deșeurilor în mod ilegal în mare. Cred că s-au acoperit foarte multe aspecte, însă mai există niște puncte ce ar trebui lămurite de către Comisie. Mulțumesc, domnul Kramer. Ja, ich bedanke mich auch bei der Kommission. Și eu vreau să îi mulțumesc Comisiei și îi mulțumesc și doamnei raportor și mulțumesc și colegilor pentru contribuții. Voi menționa un punct menționat de domnul Fandaren. Când o legislație nu este controlată, atunci putem economisi banii de acolo, pentru că vedem ce se întâmplă cu punerea în aplicație. Comisia Europeană vine cu propuneri și cum reacționează statele membre. În primul rând, Comisia ne spune că a discutat cu statele membre. Cum au reacționat? Cum vor reacționa ele când e vorba de control? Avem uh, diferite legislații în ceea, în ceea ce privește navele, ce să se reducă, cum să se reducă deșeurile, dar cine ce cum controlează, de exemplu în ceea ce privește petrolul. Da, există anumită legislație, da, totul sună foarte bine, însă vedem că sunt folosite substanțe care sunt de foarte multe ori mai periculoase pe, de, pentru mediu. Și vedem reticențele statelor membre. Așa că întrebarea mea este și aici, cum va arăta controlul. Ghezine ne spunea deja că uh, de multe ori la 5-20 de kilometri deșeurile sunt aruncate în mare, astfel încât să nu mai existe acestea pe navă și să nu mai aibă de plătire aceste nave nimic în porturi. Dacă nu există controle și nu există sancțiuni foarte puternice, atunci rămâne acest risc și anume că vom, vom avea mult mai mult de suferit față de ceea ce va trebui să plătească. Pentru mine acest lucru e foarte important, acesta legat de control și vreau un răspuns din partea Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Acum Comisia va reacționa în câteva minute la întrebările adresate de uh, doamna raportoare, de raportor din umbră și de ceilalți colegi. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să le mulțumesc uh, raportorilor și celorlalți membri din comisie pentru faptul că au luat cuvântul și au discutat despre această directivă. Voi începe într-un mod puțin neobișnuit. Mulți dintre dumneavoastră ați uh, avut cuvinte de laudă, ați spus că e o propunere destul de clară, de detaliată, și o am aici și pe colega mea care s-a ocupat de valoarea de impact. Dacă aveți o nevoie de orice detalii, ea vi le poate oferi. Nu voi putea să vă răspund la toate întrebările, pentru că nu avem suficient timp la dispoziție, însă avem timp, rămânem în legătură pentru a discuta. Însă aș vrea totuși să vă răspund preț de câteva minute, deoarece multe din întrebările dumneavoastră ne permit să avem o discuție și mai bună ulterior în următoarele noastre reuniuni. Încep cu începutul, cu primele întrebări. Domnul Van Dalen întreba dacă într-adevăr era nevoie de această propunere sau pur și simplu nu ar trebui să ne asigurăm că se aplică legea existentă. Vă reamintesc că unul din, moment, din motivele pentru care am simțit că trebuie făcut ceva e că la nivel internațional s-a întâmplat ceva. S-a adoptat Convenția Marpol, care e mai avansată decât legislația pe care o aveam noi. Deci ne-am fi regăsit în situația în care, pe de o parte, navele nu pot să arunce anumite tipuri de deșeuri în mare, însă, pe de altă parte, noi nu am fi avut o soluție care să le permită acestor nave să livreze undeva uh, deșeul respectiv. Deci era o acceptare tacită, practic, a aruncării deșeurilor în mare. Deci dacă nu făceam asta în apropierea Uniunii Europene. Uh, și ajung astfel la o altă întrebare pusă de mai mulți colegi, de mai mulți, și anume dacă deșeurile trebuie livrate în fiecare port, dacă porturile sunt echipate sau nu cu facilități adecvate de privire, instalații Exact despre asta e în directivă. În primul rând, nu trebuie livrate deșeurile în fiecare port. Sunt incluse soluții în directivă care permit anumite derogări de la livrarea în fiecare port. Însă, în același timp, și asta e o declarație foarte clară din directivă, porturile trebuie să fie pregătite să primească deșeuri în funcție de traficul obișnuit din acel port în funcție de navele și mărimea navelor care se opresc în portul respectiv. Deci de aceea trebuie să se facă o planificare la fața locului în fiecare port, să fie pregătit cu toții pentru a primi deșeuri sau alte lucruri. Și această parte din directivă e crucială pentru o bună punere în aplicare și o bună implementare a directivei. Și știu că multe porturi își pun întrebare. Am discutat, bineînțeles, cu autoritățile portoare, am făcut-o în consultările publice înainte, am făcut-o și după ce a fost uh, prezentată propunerea oficială, însă cred că persistă anumite neînțelegeri. Nu ar trebui să spunem uh, ca cele porturi care știu ce nave se opresc acolo să spună pur și simplu noi nu avem instalații de primire, asta e, nu suntem echipați. Atunci ce înseamnă? Practic capitanii de nave vor trebui să ia decizia de a arunca gunoaiele în mare. Deci trebuie să existe acest plan de pregătire pentru toate porturile și de aceea există și acel schimb de informații electronice care va fi foarte util. O altă întrebare acum. Eh, obligația de raportare. Doamna Foster se menționa, spunea dacă nu e prea mm, împovărătoare. Deja există o modalitate electronică pentru a oferi așa numitele notificări eh, cu privire la deșeuri. Deci informațiile deja pot fi transmise astfel și prin această propunere de revizuire pe care am făcut-o acum două săptămâni, Uh, mergem cu un pas mai departe în ceea ce privește armonizarea și înlesnirea schimbului de informații între autoritățile portoare, pentru ca acestea să știe uh, ce a făcut un anumit vas care a părăsit un anumit port și care îi sunt uh, potențialele obligații în următorul port de oprire. Mulți au pus întrebări în legătură cu taxele dacă e corect să existe acest sistem de taxe indirecte. Ne-am uitat cu atenție la acest uh, detaliu, la acest element. L-am analizat cu mare atenție. Dacă e să optăm pentru abordarea unor taxe directe, adică spunem, plătești exact pentru cât livrezi, din nefericire, <laughs> oamenii sunt cum sunt. Ar fi o încurajare pentru unii fie să nu livreze deloc deșeuri, fie să nu fie corect, să nu informeze în mod corect în legătură cu ce au delivrat. Pe de altă parte, o simplă declarație, de fiecare dată plătești, fie că livrezi sau nu, e de fapt un stimulent foarte eficient pentru ca navele să uh, descarce deșeurile când se opresc într-un port. Însă, bineînțeles, va exista o diferențiere în funcție de mărimea navei. Deci nu e adevărat că navele mici vor plăti mai mult pur și simplu pentru că au o dimensiune mai mică. Însă acest concept de taxă indirectă funcționează foarte bine. Și există, bineînțeles, aceste derogări în legătură cu a, acea taxă de 100% pentru gunoi. E un o formă de deșeu mai complicat de gestionat și odată ce va fi pusă în aplicare această directivă. Doamnă uh, reprezentanta Comisiei, vă rog să încercați să încheiați. Ați avut și la început destul de mult timp, la început avem deja ceva întârziere și trebuie să trecem mai departe. Deci vă mulțumesc dacă încercați să terminați. Știam că pe mine mă ia mă ia valul și <laughs> nu mă mai pot opri. Însă, în orice caz, ideea e că dacă vreți să discutați uh, în legătură cu detaliile, puteți să luați legătura cu noi oricând. Mă voi opri oricum acum. Am încercat să vă răspund. Vă mulțumesc. Cu siguranță vom ocazia să mai discutăm pe larg despre acest raport, care va fi prezentat de Ghezine pe 10 iulie 2018 Termenul de înaintare a amendamentelor este stabilit pentru data de 18 iulie la 6, deci va fi confirmat și votul e prevăzut pe 9 octombrie. Cum spunea doamna raportor, sperăm să putem încheia acest uh, dosar destul de bine înainte de sfârșitul mandatului nostru. Oricum, Ghezine, vom reveni, nu știu, poate ține apărat acum să faci o declarație? Foarte pe scurt, pentru că ne presează timpul, am ascultat cu atenție tot ce s-a spus și uh, abia aștept să discut și cu raportorii din umblă. S-a spus că calendarul este prea ambițios, însă eu cred că vom reuși. În, uh, vă voi prezenta documentul în engleză săptămâna viitoare, puteți după aceea să îl, vede- să îl studiați. Eu cred că vom reuși să respectăm programul. Mi-am notat toate celelalte detalii și aștept cu nerăbdare discuții discuțiile. E bine, fort bien, Foarte bine atunci. Trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, voi regrupa punctele 5 și 6. E vorba despre două subiecte strâns legate și complementare. Același raportor se ocupă, aceeași raportor din umbră. Deci poate le-am putea aborda Uh, la oaltă. E vorba de acordul dintre Comunitatea Europeană și Canada privind transportul aerian și de acordul privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană pentru a lua în considerare aderarea Croației la Uniunea Europeană. Îi voi da cuvântul întâi domnului Asis, care este raportorul nostru, după care vor interveni raportorii din umbră. Aveți cuvântul, domnule Asis. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, acord uh, pe care îl discutăm a primit deja acordul nostru în 2011 și din 2009 trebuia să fie aplicat cu titlu provizoriu. Se reia această discuție acum după o um, hotărâre a CEJ care a considerat că acest proces a fost incorrect, dat fiind noile exigențe din tratatul de la Lisabona. Conținutul este aceeași, o piață unică în transportul aerian între UE și Canada, unde um, transportatorii uh, aerieni uh, europeni și canadieni, canadieni ar fi scutiți de restricții. Iar uh, acesta este un acord foarte ambițios, poate cel mai ambițios între Uniunea Europeană și un mare actor mondial, Canada. Dat fiind complexitatea impactului, se prevede o abordare pe patru etape. Cooperare, bineînțeles, în uh, domeniul securității, interesele consumatorilor, uh, interesele laborale, garantarea liberei concurențe și, și uh, atenuarea impactelor asupra mediului. Bineînțeles, eu vă recomand adoptarea acestui acord. Al doilea subiect um, este și el legat. E vorba de faptul că e vorba de un protocol care permite ca Croația, care a aderat la Uniunea Europeană în ultimul rând, poate să facă parte din acest acord între Uniunea Europeană și Canada și, bineînțeles, să recomandăm un vot favorabil. Vă mulțumim, domnule Aziz. Acum raportorii de număr vor interveni. Se ocupă de ambele subiecte doamna Clun. Partea domnului Prost. Mulțumesc, domnule președinte. Deci vorbesc în numele raportorului nostru din umbră. Îi mulțumesc uh, raportorului pentru prezentarea acestor dosare. Trebuie să spunem că suntem de acord ceea ce prește ambele dosare. Canada e un partener strategic pentru Uniunea Europeană, după cum știm. Acest acord aerian este foarte important pentru multe chestiuni bilaterale. Știu că ambele delegații își doresc uh, semnarea acestui acord, uh, mai ales canadienii, deci PP-ul clar este pentru și îi mulțumim raportorului pentru uh, prezentarea situației în această dimineață. Asta în numele colegului meu, domnule. Acum, ca să rămânem pe aceeași linie, doamna Foster. Rămânem în camă asta. Mulțumesc. Da, e un acord de servicii foarte important. ECR-ul nu are nimic de adăugat. Undă verde. Imediat. Domnul Radoș pentru FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Și alte va sprijini ambele acorduri și sperăm ca după șapte ani de la primul vot din Parlamentul European, deci sperăm ca după șapte ani să ajungem la o liberalizarea acestor relații cu Canada. Deci. Și sperăm ca în partea, în etapa a doua, să se meargă mai rapid. E în interesul cetățenilor canadieni, dar și europeni. Și în ceea ce privește protocolul cu privire la aderarea Croației, acest protocol nu modifică acordul de bază. Croația nu încheiase acorduri uh, înainte cu Canada, deci liberalii sprijină acest protocol. Mulțumim, domnule Rodoș, Radoș, domnul Taylor. Foarte pe scurt și eu trebuie să vă spun că grupul nostru e de acord cu ambele rapoarte, cu ambele puncte, deci vă sprijinim și noi. Vă mulțumim pentru că ați vorbit atât de scurt, domnul Gal, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi fi foarte scurcint. Țin să-i mulțumesc raportorului pentru aceste rapoarte excelente. Cum spunea doamna Foster, e vorba de o actualizare tehnică a propunerilor și așa cum a spus și raportorul, acordul de transport aerian UE Canada e unul din acordurile aeriene cele mai ambițioase și importante pe care le-am semnat vreodată. Canada este Uh, una din piețele externe cele mai mari, cu peste 11 milioane de pasageri. Acesta este fluxul între UE și Canada. Și acordul a fost uh, um, temporar pus în practică și am văzut beneficiile economice semnificative. Deja, deci s-au făcut resimțite. Așa cum ne așteptam și cu siguranță asta se va întâmpla și după semnarea altor acorduri de acest fel. Deci numărul de pasageri a crescut cu 25%, sunt uh, cu 40% mai multe rute acum între cele două părți. Asta, deci, ca urma, ca urmă, ca urmare a sporirii competenței, concurenței. De asemenea, prețul la bilete a scăzut semnificativ, în medie cu 220 de euro pe bilet. Deci asta înseamnă un beneficiu acumulativ de 2,5 miliarde uh, în urma încheierii acestui acord, din 2009 încoace. Deci vă mulțumesc pentru recomandarea dumneavoastră de aviz conform pentru încheierea acestui acord și vă mulțumesc și pentru că țineți, fapt, uh, țineți cont de faptul că și în urma aderării Croației uh, în 2007, deci și această țară va fi parte a acordului. Vă mulțumim, domnule Gael. Acum, domnul Asis, pentru concluzii. Vreau să mulțumesc colegilor uh, pentru cele spuse și mm, cele spuse de către comisie. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Vă reamintesc că termenul pentru înaintarea amendamentelor a amendamentului, de fapt, deoarece acest raport nu poate face, fa- um, nu face obiectul decât unui uh, singur amendament de respingere, deci pentru ambele rapoarte, miercuri, 13 iunie la 12 este termenul. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Cu sosirea doamnei președinte, eu sunt dat afară de aici, de la prezidiu. Așa. Mes chers collègues, bonjour. Dragii mei colegi, bună dimineața! Îi mulțumesc dragului meu coleg și prieten că m-a înlocuit. Am avut o mică urgență în această dimineață. Haideți să continuăm cu lucrările noastre. Punctul 7. Construirea infrastructurii necesare pentru utilizarea de combustibili alternativi în Uniunea Europeană raportorul nostru, domnul Ismail Ertug. Bună dimineața, dragă Ismail! Vă dau cuvântul, deschidem acum dezbaterea cu raportorii din umbră, după care voi vă voi da cuvântul și dumneavoastră colegilor după intervenția comisiei. Domnul Ertug, aveți cuvântul. Bună dimineața! Bună dimineața, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. Vă voi prezenta pe scurt acum acest uh, raport. Cu toții suntem de destulă vreme aici încât să știm că transportul este sectorul economic care, în care din anii 90 emisiile s-au cre- au crescut și la fel și gazele cu efect de seră. Aceste emisii au crescut. Dacă ne uităm la cifre, atunci observăm că un sfert sau o pătrime din toate emisiile de dioxid de carbon provin din sectorul transportului rutier și din acestea aproape trei pătrimi vin din transportul rutier. Dacă avem acele obiective pe care vrem să le atingem în ceea ce privește schimbările climatice, atunci până în 2050 trebuie să decarbonizăm întregul sector rutier. E acest aspect legat de mediu și există de asemenea și aspecte economice, stimați colegi și estimate colege. Dacă ne gândim că 94% din energia din sectorul rutier se bazează pe petrol și 90% din acest petrol e important și vorbim atunci de miliarde și miliarde pe care le plătim unor state care o parte dintre ele sunt instabile din punct de vedere politic. Și cred că de aceea este de două ori mai important să pornim pe această cale a viitorului. Ce putem face în transportul rutier? Avem mai multe posibilități. Am trei cele mai importante pe care le voi sublinia. În primul rând avem nevoie de o schimbare modală, de un transfer modal spre uh, Uh, moduri mai ecologice, mai ales în ceea ce privește transportul, transportul de bunuri. Acolo sunt foarte importante căile navigabile interne și traficul pe calea ferată. Apoi, în al doilea rând, ce foarte important să existe o reducere a traficului și acest lucru îl putem obține doar dacă investim în transportul public, în ceea ce privește partajarea mașinilor, pool sharing și dacă există soluții inteligente în ceea ce privește și transportul de mărfuri. Și apoi despre ce mai vorbesc în acest raport, trebuie să fim foarte conștienți că e nevoie de Uh, variante alternative și combustibile alternativi care să fie uh, stimulați. Avem un deficit în, în deficit în ceea ce privește instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi și mai avem un deficit și în ceea ce privește punerea pe piață a unor automobile care sunt alternative. Avem toată această nevoie de recuperare și trebuie să ne ocupăm și de acestea și vom reuși doar dacă și producătorii vor produce introduce noi modele de autoturisme care să fie pe care să și le permită și consumatorii și apoi infrastructura pentru combustibile alternativi trebuie să fie pusă la punct. Dacă ar fi să aruncăm o privire în trecut, în anul 2014, colegii care făceau parte atunci din acest parlament știu cu siguranță că Comisia Europeană atunci a avut un program foarte ambițios, o directivă foarte bună uh, care era discutat atunci, acea directivă de atunci a se baza pe niște obiective cantitative de măsurat, care erau importante pentru statele membre și ce au ele de făcut ca infrastructură publică. Din păcate, acea foarte bună directivă de atunci a rămas doar un singur document, doar un document, pentru că în Consiliu statele membre nu au mers mai departe. Ce s-a întâmplat? Ce ne avem un compromis, există acele planuri naționale, un cadru național pentru statele membre, în care existau obiective voluntare la nivelul statelor membre și până la urmă nu a mai existat niciun fel de ambiție legate de această directivă. De aceea eu am această solicitare ca această directivă, care nu a dus la rezultatele scontate, să fie revizuită astfel încât acest sistem cu cadre naționale, de cadru național în care există aceste obiective voluntare, să nu mai fie voluntare, acestea să fie obligatorii, pentru că vedem ceea ce s-a făcut a rămas fără niciun fel de rezultat și că am pierdut foarte mulți ani. Apoi, în statele membre există diferite niveluri de ambiție și trebuie să ținem cont și de acest fapt, însă în linii mari uh, am rămas în urmă cu așteptările pe care le aveam. De aceea ar fi foarte bine ca obiectivele să fie obligatorii pentru statele membre și cu directiva despre care vă vorbeam, care trebuie să fie pusă în aplicare. E nevoie de înnoiri și am văzut în ultimii ani că Uh, nu putem să ținem cont doar de rețelele TNT, ci sunt foarte importante și nodurile regionale și zonele urbane și foarte importantă e infrastructura cu puncte de încărcare și trebuie să se țină cont de diferitele tipuri de transport existente. Comisia trebuie să fie lăudată pentru faptul că vorbește de încă 800 de milioane de euro prevăzuți pentru asemenea infrastructuri și uh, Comisia nu poate să facă nimic aici, însă e nevoie de investiții foarte mari, de aproximativ 22 de miliarde de euro până în 2025. Și atunci aceste 800 de milioane de euro sunt o sumă foarte mică, dacă e să ne uităm la situație în ansamblu. Pentru că vorbim de puncte de încărcare publice, trebuie să ne asigurăm că există finanțarea de care e nevoie dacă ne dorim să avem un fond european pentru mobilitate ecologică. Și ar trebui să ar putea să fie acoperite investiții și de aici. Acest fond trebuie să fie și el, bineînțeles, finanțat. 90% finanțat din uh, din cei care sunt implicați acum și cei care vor trage foloasele, adică industria, cei care produc mașini, cei care produc energie și celelalte 10% ar trebui să fie acoperite de noi, de Uniunea Europeană. M-am gândit cum ar putea să arate toate aceste lucruri. În primul rând, bineînțeles, e Comisia Europeană, ei sunt experții, știu ce trebuie să se facă și cred că un lucru s-a demonstrat în ultimii ani și anume această procedură care a fost folosită pentru CEF. În cadrul Connecting Europe Facility avem, aveam acel sistem care pornea de la state și eu cred că s-a luat o hotărâre foarte importantă și anume și agențiile să fie mai bine implementate să fie un fel de punct de contact între statele membre și Uniunea Europeană. Cred că am putea să avem o abordare asemănătoare și în cazul acestui fond, dar vom reuși, bineînțeles, doar dacă și pentru industrie va exista un acces facilitat la credite și la finanțe, la investițiile europene. Apoi definițiile. Definițiile combustibilor alternativ trebuie să fie prelucrate trebuie să, ne, să ținem cont de faptul că combustibile alternativi care au uh, proveniență fosilă să nu mai fie văzuți pe viitor ca fiind combustibilite alternativi, un lucru foarte important. Apoi și tehnologiile barate pe hidrogen sunt foarte importante și infrastructura legată de această tehnologie. Din păcate, la un raport de inițiativă suntem destul de limitați, așa că ne-am concentrat aici doar pe transportul rutier, deși știm foarte bine că și transportul naval ofertă, oferă un potențial foarte mare în acest sens. Și de aceea îmi doresc să se se țină cont și de acest tip de trafic naval și în acest raport. Apoi, ce mai e important, trebuie menționate patru puncte și anume această instalare a infrastructurii trebuie să se întâmple foarte repede, producătorii trebuie să propună modele alternative, statele membre trebuie să fie presionate astfel încât să fie mai ambițioase în acest domeniu și în al patrulea rând e nevoie de o finanțare consolidată astfel încât să putem finanța aceste tehnologii ale viitorului. Și vă mulțumesc foarte mult mult pentru interesul acordat. Vă mulțumim, domnule Ertuc, pentru prezentarea raportului dumneavoastră, foarte interesant. E un subiect foarte important pentru industrie și lume în general. Și acum are cuvântul domnul Salvine. Vă rog. Grazie. La... La... Vă mulțumesc. Această inițiativă, așa cum reamintea raportorul, a venit deoarece a fost foarte greu să punem în uh, aplicare directiva și s-a subliniat exact clar cum au stat lucrurile, cum au reacționat statele membre în mod diferențiat. Unele state membre practic nu au uh, reacționat deloc, deci nu au făcut ceea ce spunea directiva, deci de aceea abordarea raportorului e corectă, zic eu, în ceea ce privește modul în care dorește să se desfășoare lucrurile. Mi se pare că se înscrie foarte bine în propunerea raportorului îngrijorarea pe care o împărtășesc și eu pe deplin și anume că trebuie respectat cu rigoare principiul neutralității tehnologice. E drept și trebuie subliniat acest lucru că pentru a încuraja un adevărat proces de decarbonizare, trebuie să dotăm Uniunea Europeană și toate statele europene cu o infrastructură care să ușureze cererea care vine din partea consumatorilor deoarece consumatorii sunt defavorizați în ceea ce privește achiziționarea de autovehicole cu emisii reduse atunci când știu că nu au la dispoziție infrastructuri pentru a-și folosi autovehicolul respectiv. Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că procesul de decarbonizare trebuie însoțit de o abordare realistă. Deci nu trebuie să mizăm uh, orbește pe o singură soluție tehnologică. Deci acest prim lucru este foarte bine abordat în raport și îi dau perfectă dreptate raportorului și îl sprijin. Acum, alte elemente în legătură cu care va trebui să discutăm. Problema financiară, instituirea unui fond european pentru mobilitate curată, cu o dotare de 25 de miliarde până în 2025, da, e un uh, element deosebit. Nu știu dacă va fi necesar să se înființeze un fond ad hoc, însă sunt convins că în cadrul uh, facilității de conectare a Europei trebuie să se știe clar câți bani se destinează, sunt uh, necesari pentru acest obiectiv. Acum, obiectivele. L-aș ruga pe raportor să dea dovadă de mai multă disponibilitate, deoarece de fiecare dată definirea unor uh, obiective obligatorii duc la apariția unor reacții de protecție din partea statelor membre și asta duce la întreruperea negocierilor și asta are de asemenea un efect negativ asupra obiectivului inițial care era pozitiv. Deci în cazul nostru pornim de la un obiectiv bun și anume să, să permitem punerea în aplicare a directivei. Deci trebuie să fim foarte atenți uh, la acest instrument cu obiective obligatorii pentru a nu fi constrânși după aceea să pierdem din vedere uh, adevăratul obiectiv, dar aceasta s-a mai întâmplat. Acum, un alt element subliniat de raportor și anume faptul că se referă în mod specific la strategia acel plan de acțiune în legătură cu industria bateriilor din Uniunea Europeană. E o abordare corectă. Când i s-a prezentat cel de-al treilea pachet de mobilitate la plenară, când a venit domnul Arias uh, Caniete, deci dacă pe termen mediu și lung noi vrem să fim protagoniști în procesul de decarbonizare, deci, deși vom menține o abordare neutră, mai ales în faza de tranziție, va trebui să ne dotăm cu o adevărată strategie în ceea ce privește industria bateriilor. Asta ne va ajuta să fim uh, uh mult mai implicați atât uh, din punct de vedere al producției, al serviciilor, dar ne va permite de asemenea să redimensionăm impactul social care va exista asupra uh, pieței muncii din Uniunea Europeană. Deci vom avea o structură din uh, industria auto care va fi însoțită pentru ca la sfârșitul acestei tranziții să avem și o industrie a bateriilor care să fie gata să îi angajeze uh, pe toți uh, lucrătorii atât de bine pregătiți din acest domeniu. Deci abordarea generală e corectă. Prin urmare, eu cred că vom lucra foarte bine împreună. Deci există condițiile pentru a o face. Vă mulțumim foarte mult, domnule Salini, domnul Dezdemacher. Colegas. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. În primul rând și eu țin să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport pe care ni l-a prezentat. Când îl aud spunând pe dumnealui și aud și Comisia Europeană spunând că diferitele state membre trebuie să depună mai multe eforturi în ceea ce privește acest, această decarbonizare și apoi o mobilitate fără emisii pe viitor, atunci bineînțeles că sunt de acord cu fiecare dintre dumneavoastră. Acest transfer e foarte important nu doar pentru climă, ci e important de asemenea și pentru concurență la nivel internațional, ca să rămânem puternici. Dacă ne dorim să jucăm în continuare un rol important, noi în Uniunea Europeană, pe piața automobilelor, atunci trebuie să fim conștienți de faptul că creșterea pentru asemenea autovehicule cu siguranță va crește. Și doar dacă vom fi foarte atenți, vom avea know-how-ul de care e nevoie, vom putea să facem față concurenței globale. Guvernele noastre, autoritățile noastre, la toate nivelurile, trebuie să ofere certitudine juridică, să ofere certitudine juridică pentru consumatori și pentru întregul sector. Și s-a spus deja acest lucru, multe state membre, chiar foarte multe, se axează pe aceste cadre naționale, dar nu suficient. Sunt reticente să le impună și tocmai pentru că e nevoie și tocmai e nevoie de un asemenea cadru juridic, astfel încât să existe certitudine juridică. Doar astfel vor putea guvernele să se implice împreună cu partenerii privați pentru a finanța programele de care e nevoie. După părerea noastră, tre- mi-ar trebui să trecem de varianta legată doar de finanțare. E nevoie neapărat de niște măsuri politice corecte, prin care guvernele pot să facă foarte multe. De exemplu, contractele pe termen lung administrațiile să încheie astfel de contracte cu furnizorii de servicii din ceea ce privește autostrăzile. Cu ajutorul unor asemenea contracte pe termen lung se pot găsi și structuri alternative, astfel încât statele membre care reușesc totuși și îndeplinesc sarcinile să servească drept model de bune practici pentru celelalte state membre. Și încă ceva despre neutralitatea energiei. Trebuie să rămânem realiști, pentru că un transfer modal pentru un transport fără emisii e important pentru viitor, dar e nevoie pentru a ajunge la obiectivul principal și de obiective pe parcursul drumului. Ne vorbea raportorul despre tehnologiile bazate pe hidrogen, mai există și altele de care trebuie să ținem cont și aștept cu nerăbdare o colaborare bună cu toți colegii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Demesmacher, domnule Riche, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, voi lua cuvântul în locul lui Ghezine. Euh, dans une autre commission où elle rapporte euh, aussi sur un dossier <laughs> législatif, donc c'est toujours un peu les problèmes. Ghezine în altă comisie, eu iau locul uh, um, așa pe scurt. Dorința de a avea um, elemente puternice și uh, care să ține cont de niște uh, aspecte nu neapărat geografice, ci tematice și Comisia să joace un rol mai activ uh, pe acest plan. Așa cum a spus Ismail, este vorba despre un raport din proprie inițiativă care va necesita probabil măsuri uh, de aplicare operaționale din partea Comisiei, deci se dorește pe de o parte accelerare și uh, trecea la uh, faza de funcționare a acestui proiect. Apoi, problema fondurilor uh, care ar putea să fie folosite, s-a vorbit despre cele 800 de milioane de euro. Partea comisiei că este un efort dacă trebuie să fie puse în uh, balanță cu cele 22 de miliarde de prevăzute până în 2025. Sunt uh, foarte multe aspecte. Dacă pot să vă spun care este părerea mea, dat fiind ce s-a prevăzut pentru viitorul buget uh, și mai ales ce s-a propus pentru transport și pentru CEF, nu avem motive să fim foarte optimiști în ceea ce privește mijloacele financiare oferite transportului. Cred că acest subiect fierbinte va fi în curând de actualitate. Probabil nu va exista o tranziție energetică și de emisii în ceea ce privește transportul uh, rutier, rutier fără o schimbare reală în ceea ce privește rețeaua de distribuție a um, combustibililor uh, tot ce am putut uh, face până acum nu valorează nimic dacă utilizatorii nu, se, nu sunt convinși în ceea ce privește alegerea și um, alegerea mașinii pe care o cumpără și posibilitatea de, de a avea acces la combustibil. De, Trebuie să ne mișcăm rapid și să fim creativi la nivel bugetar uh, și să aplicăm cum trebuie măsurile operaționale, iar uh, în cele din urmă, Ghezine se bucură că va colabora cu Ismael privind un subiect unde există un acord de principiu amplu. Mulțumesc, domnule Riche, domnule Taylor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru acest uh, raport. Eu uh, am fost uh, raportor în 2000, din umbră pe, în 2014 pe raportul la care se face referire, pe care la sfârșit nu l-am sprijinit, fiindcă fondurile publice și banii europeni, după părerea noastră, nu ar trebui voi păi să fie folosiți pentru infrastructură suplimentară. Am considerat atunci și facem în continuare că nu poți să obligi statele membre să financeze această, această infrastructură și aceste investiții și că ar trebui să se facă mai mult, să vină mai mulți bani de la sectorul privat care, care oferă servicii și unele bunuri și ar trebui eh, să bagi și mai în buzunar mai mult. Mă bucur foarte mult că se înțelege faptul că combustibilii alternativi nu reprezintă neapărat uh, o beneficiu pentru pentru mașini și trebuie să avem în vedere acest lucru dacă vrem să reducem uh, emisiile. Mă bucur că Domnul uh, Irtuc vorbește despre folosirea sporită a, mm, domen, a sectorului feroviar și a transportului pe mm, căile de navigație internă. E foarte bine acest lucru. Și domnul Ertug vorbește, vorbește despre uh, producția de baterii și sprijinirea acesteia. Da, asta este una dintre căile de urmat pe viitor, dar întrebarea este cât de repede poate să aibă un efect așa ceva și ce, care va fi impactul asupra uh, dezvoltării de pile de combustie. Și uh, și iată de ce eu sunt de acord, așa, și nu sunt singurul, cu neutralitatea tehnologică. Um, și haideți să vorbim și despre bicicletele electrice, care la oraș sunt un mijloc de transport extraordinar. Și dacă tot vorbim despre uh, mobilitate electrică, atunci să ne gândim și la electricitate bazată pe surse de energie regenerabile și nu de combustibil fosil. Vă mulțumesc! Madame González, la parole est à vous. Gracias, presidenta. Doamna González. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, vreau să vă mulțumesc pentru uh, acest raport, fiindcă e foarte important să reducem poluarea în uh, transportul european și să avem din ce în ce mai multe structuri de încărcare pentru vehiculele curate. La ora actuală suntem codași, foarte codași, fiindcă dintre 800.000 de, de puncte de încărcare pe care trebuia să le introducem între 2014-2025, nu am ajuns decât la 100.000. Și asta în mare parte dat, din cauza faptului că nu am inclus obiective obligatorii în fiecare stat membru în directiva 2014-2004 în ceea ce privește uh, infrastructura pentru combust- de combustibil pentru vehiculele alternative. Și trebuie să ținem cont de acest lucru dacă nu vrem să facem aceeași greșeală încă o dată. Uh, Bine. Acum uh, acest document uh, al domnului Ertug merge pe calea cea bună, dar cred că ar, trebui, ar putea să fie îmbunătățit, mai ales fiindcă aș vrea să se pună accent pe obiectivul că a avea o infrastructură suficientă de o infrastructură de uh, puncte de încărcare este o ocazie să să recuperăm uh, uh, distanța care a rămas în urmă și uh, apoi în ceea ce este obiectul de planificare strategică și stimulentul pentru autoritățile publice și actorii privați de colaborare este foarte important și este important ca infrastructura din sectorul public și privat să adopte acest obiectiv al transportului curat. E vorba de zeci de mii de uh, supermarketuri, aeroporturi, uh, gări, centre de transport intermodale, stadioane sportive, spitale și așa mai departe. Și mai mult, sectoarele strategice trebuie să fie pionieri și să fie un exemplu pentru ceilalți. Iar aici trebuie să uh, impulsionăm o adevărată politică de transport public care să stimuleze folosirea transportului public și nu mașina personală care poluează cel mai mult și trebuie să avem, bineînțeles, un transport public curat și de puncte de reîncărcare adaptate și suficiente numeric. Deci, în această... și aș vrea ca cu acest caracter de obligativitate să fim pragmatici și să Începem cu, cu probleme de infrastructură în zona urbană, unde există cea mai mare problemă de poluare, și să avem niște uh, orientări de bază despre uh, aceste puncte de reîncărcare, cum, cum trebuie să fie ele, să fie sigure pentru trafic și pentru utilizare, să fie ușor de utilizat pentru persoanele cu mobilitate redusă, trebuie să fie rezistente, durabile și uh, să nu fie și să nu se strice ușor și, uh, interoperab- și interoperabile. Uh, iar încă un aspect despre care v-am mai vorbit și care s-a ridicat în această reuniune, nu, nu, toate combust- nu toți combustibilii alternativi sunt la fel de buni. Una e gazul adus pe conducte uh, uriașe și unde, care au fost construit, construite cu încălcarea drepturilor omului de milionari și uh, um, energia regenerabilă de la kilometrul zero. Iar acum uh, ar trebui să punem accent pe um, mobilitatea produsă prin uh, surse regenerabile. Aceasta este, uh, iată câteva idei pentru a registra progres pe marginea acestui raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gonzales. Domnule Cor, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst mal herzlich. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să îți mulțumesc, Ismail, pentru această propunere foarte bună. Cunosc uh, problema și cât de limitate sunt rapoartele de inițiativă, de aceea înțeleg foarte bine ce ne-ai spus la început în legătură cu aceste limitări. Pe mine mă interesează în primul rând neutralitatea tehnologică și în ceea ce privește producătorii, și, și pentru mm, o șansă acordată celorlalte tipuri de mobilitate. Fiecare tip de mobilitate are și puncte plus și minus și de aceea eu, considerăm că, eu consider că transportul multimodal e foarte important. Acesta este acel transfer modal. Uh, această instalare a infrastructurii a întârziat foarte mult. Știu care au fost problemele cu statele membre, ceea ce trebuiau să facă, cum tot spuneai că se iau toate aceste decizii de la Bruxelles. Ei bine, pentru noi. nu aceasta este calea de urmat. Apoi, vorbim despre noi concepte de mobilitate. Înseamnă că există noi modele de afaceri și odată cu acestea și noi structuri ale companiilor și cred că trebuie să ținem cont și de aceste fapte la finanțarea infrastructurilor și nu să lăsăm totul la, la îndemâna producătorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cor, doamna Foster. Mulțumesc, uh, mulțumesc și raportorului. S-au spus uh, lucruri interesante, bineînțeles, în acest raport. Dar am avut o discuție detaliată în comisie privind raportul 2014 care a venit prin directivă. Și cât am înțeles, unele state membre nu respectă acordurile pe care și le-au asumat. Aș vrea să știu despre ce state este vorba. Să ved- și asta am primit mai multe informații privind neajunsurile. Când am terminat cu 2014, 2015, a venit 2015 și acum suntem în 2018. Uh, sunt uh, de acord cu faptul uh, că, și aici nu sunt de acord cu domnul Ertu, că atunci când discutăm această chestiune ne dăm seama că statele membre au solicitări și exigențe diferite în funcție de furnizarea de, de, de aprovizionarea cu combustibil, dacă aceasta se dacă funcționează pentru statele membre. De asta am dat mâna liberă statelor membre în acest sens. Așa cum am spus întotdeauna, acestea sunt concentrate pe zonele urbane. Da, acolo e poluarea cea mai mare, dar zonele rurale sunt date uitării. Iar acolo, de fapt, nu poți să să te oprești acolo, la țară, nu poți să te oprești din 2 în 2 km să-ți încarci mașina electrică. Și da, hai să avem un fond european, dar până la urmă statele membre trebuie să hotărască cum, uh, cum instalează infrastructura și ne plătește pentru această infrastructură consumatorii, uh, să iau bani din taxe, cum să face acest lucru, fiindcă nu cred că Comisia pentru Bugete va mai da nu știu câte milioane sectorului transportului european nu cred că este o propunere realistă, idealistă mai degrabă. Și problema zonelor rurale, cum am spus, este foarte gravă. Nu cred că putem să avem o soluție unică. Putem să avem tot timpul aspirații mai mari, cu ținte mai, mai mari și să aplicăm lucrurile cum trebuie. În ceea ce privește um, formele uh, de energie nepoluante, hai să vorbim despre energia nucleară și majoritatea statelor membre uh, nu au prevederi privind uh, energia nucleară și nu au energie, nu, nu produc energie nucleară. Noi o cumpărăm de la francez bineînțeles, de la EDF, doamnă președinte. Și uh, apoi se, există și argumente puternice în ceea ce privește energia nucleară. Energia trebuie să, trebuie să avem, să luăm energie de undeva. Iar realitatea este acum că, da, putem să avem ca țint regenerabile, dar nu sunt de acord cu alimente pentru alimente transformate în combustibil pentru că vrem noi să fim curați, trebuie să avem grijă cum facem acest lucru. Dar cred că ne grăbim prea mult. Da, putem să fim optimiști, fiindcă și cercetarea trebuie primită cu brațele deschise în ceea ce privește energiile regenerabile. Eu o să... Eu sunt poate un pic mai optimistă, dar Trebuie să nu uităm care sunt obiectivele noastre și să menținem, uh, să menținem prioritățile. Mulțumesc domnului Irtuc, Ertuc, pardon. Mulțumesc, doamna Foster. Doamna Foster, cu titlu informativ. E adevărat că Franța e o țară nuclearizată, dar vestea cea bună este că guvernul a hotărât să reducă contingentul ne nuclear. Deci, iată, uh, o să încercăm și noi să găsim alternative pentru energia nucleară, doar cu titlu informativ. Doamna Ayala Sender, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, da, vreau și eu să mulțumesc, să-l felicit pe domnul raportor pentru această inițiativă extraordinară. în momentul în care se încep acum dezbaterile privind noul buget din 2021, iată, se pune în discuție acest subiect, nevoia de a include niște elemente acceleratoare, să zicem, de emergență, de care avem nevoie, pentru că, așa cum putem constata, și industria Um, accelerează lucrurile și uh, asta la propriu, pentru ca mașinile electrice cu, pe, pe surse alternative să funcționeze bine, așa cum se spune de câțiva ani de zile și pentru industria poate să se, să se schimbe masiv dacă îi dăm ocazia. Deci, cred că această propunere este este extrem de utilă și uh, necesară. Vreau să ridic câteva aspecte în discuție. Sigur, vă regăsi și în amendamente. <clears throat> Primul rând, trebuie să uh, menținem diversitatea în ceea ce privește necesitățile europene. Există uh, nuclee urbane foarte, cu o densitate populației foarte ridicată și nuclee urbane unde posibilitatea de a avea o sursă de aprovizionare, de a-ți uh, băga în priză mașina, uh, se poate face acasă și alte orașe unde nu se poate face acest lucru. Deci uh, există, um, se manifestă o oarecare teamă la nivelul decidenților Uh, primarilor în ceea ce privește aceste puncte de alimentare pe trotuare. Deci trebuie să ținem cont de aceste diferențe. În al doilea rând, pregătirile sociale sunt la fel de importante. Avem nevoie de experți uh, electricieni, uh, tot felul de, de tineri care formați în domeniu care ar trebui să facă fața acestor nevoi și trebuie să acționăm din timp uh, și să ținem cont de aspectul social viitor, această schimbare, să ne dăm seama că mulți oameni își vor pierde locul de muncă, iar cei care trebuie să preia noile locuri de muncă nu au fost încă formați. Deci comisia ar trebui să se gândească cum uh, am putea ca în ceful actual să nu uh, avem numai cele trei cei trei piloni. Eu am propus în al patrulea, mă rog, n-a fost acceptată această idee, dar cum am putea să a reușim ca să, să dăm acest simbol, prim imbol financiar și dacă putem folosi, mă rog, eu sper că da, um, majorarea de la cadrul financiar nou care să ne fie de ajutor pentru a finanța partea cea mai importantă de a, de a transfera cercetarea care există și soluțiile existente uh, către industrie. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Van Miltenberg. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru, pe domnului raportor, mă scuzați, pentru acest document foarte bun. Trebuie să fim deschiși, pe de-o parte, liberi și, pe de altă parte, ambițioși. Iar uh, aceste lucruri sunt greu de reconciliat. Trebuie să fim ambițioși, fiindcă uh, vrem să ne asigurăm nu numai că ne sporim uh, cota de energii regenerabile pentru vehicule și poate într-o zi chiar pentru avioane, în egală măsură trebuie să oferim infrastructura necesară acestor schimbări. Fiindcă, bineînțeles, și bineînțeles avem nevoie de ambele lucruri. Nu se poate una fără cealaltă. Acest raport vorbește despre acest lucru, despre faptul că avem nevoie de toate astea. Iată, datorită acordului de la Paris, aceste obiective sunt uh, minunate. Dar avem aceste politici cadru naționale cu stimulente fiscale acordate pentru a, te asigur, pentru a ne asigura că se folosesc mai mult uh, combustibile alternativi și avem alte țări unde nu se face nimic, pur și simplu. Iar asta nu dă rezultatele așteptate. Cred că trebuie să ne întrebăm și noi și raportorul dacă trebuie să facem ceva prin legislație. Mă refer aici la avizul Comisiei pentru Piața Internă. Eu sunt raportor acolo și a, acolo am făcut același lucru pentru a menține interoperabilitatea sistemelor și a sistemelor de combustibil. Și aici aș vrea să rog Comisia să ne mai viziteze o dată până la sfârșitul anului și să ne spună dacă nu cumva e necesară uh, legislația sau dacă, și dacă putem să evităm complicațiile uh, și poate cum am făcut în uh, sectorul uh, telecomunicațiilor cu roamingul. În ceea ce este finanțarea, dat fiind propunerile CEF care au fost publicate ieri, domnul raportor poate își va revizui raportul și consideră că comisia face suficient la nivel de finanțare, poate ar trebui să existe un fond suplimentar sau să se pună mai mulți bani la dispoziție în cadrul bugetului Ce Cum vor evalua lucrurile mă interesează, dat fiind propunerile de ieri. Am citit un articol într-un ziar olandez despre o mașină, despre un autoturism cu hidrogen făcut de o firmă japoneză, Toyota. Și uh, asta este foarte important, pentru că ne întrebăm cum rămâne cu sectorul auto european. Care va fi viitorul? Vom uh, întâmpina viitorul ca japonezii să nu pierdem totuși niște trenuri. Noi trebuie neapărat să fim ambițioși. Ceea ce înseamnă că nu putem să lăsăm toate ușile deschise. Mulțumesc. Vă rog frumos să nu uitați să ne trimiteți articolul despre care ați vorbit, fiindcă nu l-am citit. Dacă ne trimiteți, o să-l uh, citesc. Domnul Riche are cuvântul. Mulțumesc. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Mulțumesc lui Ismail pentru raport. O singură observație aș avea, mm, de natură tehnică mai degrabă. Dacă e să considerăm într-adevăr progresele făcute în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea de surse alternative la transportul terestru, am putea să ne confruntăm cu o gravă problemă dacă nu ținem cont de anumite lucruri. Și vă dau două exemple. În primul rând, autonomia vehiculelor electrice cu baterie. S-a început cu o autonomie foarte scăzută la început, la aceste uh, automobile, la 100-120 de kilometri. Acum există automobile cu autonomie de 300 de kilometri și o să ajungem în curând la autonomie de 500-600 de kilometri. E bine, asta schimbă complet natura reaprovizionării cu energie. Deci când aveai autonomie scurtă, aveai nevoie de stații de alimentare frecvente și numeroase, deci pe drumurile publice, deoarece trebuia practic să-ți realimentezi uh, continuu automobilul. Însă, din uh, momentul în care autonomia crește atât de mult, ei bine, și reaprovizionarea va fi diferită, deci nu va mai fi nevoie de atât de multe stații de realimentare uh, pe drumurile șoselele publice. Deci se vor schimba lucrurile. Deci se va opta poate pentru stații de reaprizonare foarte rapide, bine localizate. Și e important să ne gândim la asta. Dacă începem să facem noi acum structura, rețeaua de stații de reaprovizionare, gândindu-ne la situația actuală, s-ar putea să greșim, s-ar putea să cheltuim foarte mulți bani, să instalăm uh, stații de reaprovizionare care pe viitor nu vor mai fi uh, atât de utile. Deci, sau frecvența lor. Acum, a doua observație, hidrogenul, despre care vorbea Matiu. Dacă hidrogenul, într-adevăr, va lua o amploare importantă, ceea ce e previzibil, și aici trebuie prevăzut o metodă de realimentare mult mai uh, importante decât obiectivele pe care ni le stabiliserăm noi și care sunt uh, relativ uh, modeste. Deci dacă fac progrese tehnice aceste vehicole pe hidrogen, deci dacă această tehnologie devine mai abordabilă, mai frecvent utilizată, a, dacă nu vom avea o rețea adaptată, deoarece noi vom fi construit rețeaua în funcție de starea actuală, e bine, vom fi depășiți. Deci, iată încă un element de care trebuie să ținem cont. Creditele angajate sunt foarte mari, sunt foarte importante, deci uh, trebuie să ne străduim să cheltuim banii foarte înțelept, mai ales în perioada asta de restricții bugetare. Și un ultim lucru. Aș vrea să-i transmit Comisiei Europene că am fost foarte frustrați de prezentarea dispozitivelor voastre de interconectare. Ne-a dezamăgit uh, planul de fond și Parlamentul va încerca să vină cu niște propuneri mult mai uh, consistente decât ce ați propus dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Riche. Eram și o scrisă pe ordinea de zi pentru a interveni. Vroiam să-i spun colegului Ismail Ertug că raportul său este de o importanță primordială. Mai ales în perioada în care ne aflăm în ceea ce privește foaia de parcurs și viitorul acestei industrie. Trebuie să fim foarte atenți, dragi colegi. Atunci când spunem combustibil alternativ, punem totul la oaltă. În ziua de azi e suficient să pui cuvântul bio ca să dai impresia că totul e curat. Dar nu e adevărat biocarburanții, de pildă, dacă e să ne uităm la originea acestora, ne dăm seama că bio nu-i decât termenul, cuvântul. Se pune problema uleiului de palmier, de pildă, și reamintesc că Parlamentul European a interzis, începând cu anul 2021, utilizarea uleiului de palmier, deci vom vedea dacă statele membre vor aplica asta. Deci tot ce e ulei de palmier e foarte nociv pentru schimbarea climatică, dar și pentru terenurile agrabile și vă spun că terenurile agrabile, agrare ar trebui să fie folosite nu pentru mașini, ci pentru a hrăni populația. Al doilea lucru important, evocat de doamna Ayala Sender. Doamna Ayala Sender a spus un lucru extrem de important pe care nu trebuie să-l uităm niciodată. A spus că trebuie să ținem cont de diversitatea nevoilor. Aveți mare dreptate și asta e mai ales valabil în ceea ce privește coeziunea teritorială. Zonele rurale n-au aceeași mobilitate ca zonele urbane. Această diversitate a unei oferte alternative trebuie într-adevăr să fie a, luată în considerare. Deci vă dau perfectă dreptate, doamna Ela Sender. Un al treilea lucru, o urgență, reconvertirea industriei și noul mix energetic. Aici trebuie să ținem cont de cei 13 milioane de salariați din industria auto, 13 milioane de lucrători, o cifră enormă gândindu-ne la impactul posibil și că mă uit la raportul domnului Ertog și la raportul domnului uh, Iri și când văd cum avansează tehnologia cu automobilele conectate și când mă gândesc și la noul mix energetic, e bine, aici trebuie făcute mari eforturi în ceea ce privește reconversia profesională, repregătirea profesională. Și un alt uh, lucru pe care țin să-l subliniez. Uh, Într-adevăr, va trebui să ajungem la un alt mix energetic. Unele state membre deja au pus osul la treabă. Există multe care fac efortul în ceea ce privește hidrogenul. Pla- Franța a lansat un plan de cercetare și inovare în ceea ce privește hidrogenul și această tehnologie. Deci mixul energetic trebuie avut în uh, considerare când vorbim de automobile electrice, deci să vorbim de energii durabile. Și de ce trebuie să o facem? Pentru că Acum cu toții ne dorim să renunțăm la combustibilii fosili, deoarece suntem cu toții pe buza unui uh, vulcan din cauza schimbării climatice. Deci nu poți să spui că vrei să combați schimbarea climatică și să n-ai o foaie de parcurs clară. Da, uite, astea sunt uh, provocările cu care ne confruntăm, însă e clar că și Parlamentul uh, trebuie să lanseze o dinamică pe care să o prea și statele membre. Din păcate, statele membre deja uh, nu prea vor să facă eforturi uh, în ceea ce privește asta directivă, deci sperăm ca pe viitor lucrurile să avanseze mai rapid. Doamnă Depre, bună ziua, vă dau cuvântul și dumneavoastră. Ah, voilà. <laughs> Um, good morning everyone and, and thanks again. Bună dimineața tuturor din partea Comisiei Europene, doamna Depre. Vă mulțumesc pentru dezbaterea foarte interesantă de astăzi, cu multe observații foarte utile. Mă voi referi, poate nu la toate, însă vă voi prezenta puțin perspectiva Comisiei. În primul rând, aș vrea să vă spun că noi tindem să fim optimiști dacă am prezenta o imagine de ansamblu complet uh, devastatoare, nu cred că m-am aduce vreun serviciu. Și vreau să spun asta, deoarece în anumite zone geografice există mai multe stații de alimentare decât vehicule, de fapt. E doar o problemă de infrastructură, de infrastructură accesibilă mm, și publică? Răspunsul e clar că nu. Și dacă e să revin la ce spunea domnul Riche, vă dau perfectă dreptate, ar fi nebunește, o nebunie să facem un plan detaliat acum, cu cerințe specifice de instalare acestor stații de alimentare la nu știu câți metri, fără să ținem cont de, tehnolo- de dezvoltarea tehnologică, de mobilitate, de faptul că acum bateriile autonomie sporită, avem de asemenea și legislația recentă în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor, care și ea își aduce contribuția. Trebuie să vedem imaginea mai din ansamblu. Însă, de ce avem noi nevoie clar e de mai multe automobile, de mai multe categorii de astfel de automobile și la un preț mai accesibil. Și ca să revin din nou la ce spunea domnul Riche, Trebuie să vedem ce e disponibil deja. Aveți dreptate. La primul schimb de opinii am recunoscut acest lucru. Vreau să reamintesc că există un program de acțiune din CF, Connecting Europe Facility. Acum, în următoarele săptămâni, vom uh, colabora cu statele membre și ne așteptăm la un consorțiu din statele membre pentru a colabora cu noi, pentru a înțelege mai bine aceste puncte de acest Uh, de reîncărcare. Să nu uităm că în acest concept intră mult mai multe decât ar intra în cadrul legislativ național. Și ar putea fi și asta, și acesta un răspuns la ce spunea doamna Gonzalez. Trebuie să ținem cont de spitale, de centre comerciale și așa mai departe. Acum, siguranța juridică. Da, avem nevoie de certitudine juridică, dar și de încredere din partea consumatorilor – și revin aici la ce spunea domnul Van Milteberg. Pot să-mi iau angajamentul să fac o propunere legislativă în ceea ce privește serviciile de mobilitate până la sfârșitul anului? Nu. Poate cu unii uh, mă vor trage de urechi, însă nu-i posibil. Dar asta nu înseamnă că nu e o prioritate pentru noi, din potrivă. Deja ne ocupăm de asta cu mai multe părți implicate. Vom încerca de asemenea să lansăm niște consultări publice pentru a vedea măcar care sunt blocajele, care sunt obstacolele actuale. Deci nu neapărat pentru a lansa direct uh, o propunere legislativă. Și acum aș vrea să revin la chestiunile specifice din raportul domnului Ertug. Dumneavoastră ați subliniat importanța neutralității tehnologice. Da, și noi suntem perfect de acord cu dumneavoastră. Deci aici suntem pe aceeași lungime de undă. Acum, vă referiți de asemenea la posibilitatea de a înființa un fond specific. Nu vă spune dacă e necesar un astfel de fond sau nu, însă ceea ce mi se pare interesant în spatele acestei idei e că aceasta e o modalitate prin care domnul Ertug dorește să obțină mai multă certitudine și pentru producători. Cel puțin așa înțeleg eu lucrurile. Acum, din perspectiva Connecting Europe Facility, um, Facilitatea Conectare Europei. În cadrul noului CFM vom continua clar uh, granturile, vom menține granturile acolo unde este absolut nevoie, însă vom sprijini în continuare desfășurarea de uh, combustibili alternativi. V-ați referit la bugetul pus la dispoziție în cadrul planului de acțiune cu privire la energiile alternative. Nu e suficient din punctul nostru de vedere. Va fi nevoie de asemenea de un fond care să fie disponibil, însă în același timp și sectorul va trebui să se pună pe treabă și încercăm să vedem dacă putem uh, înființa o facilitate de uh, credite combinate, axându-ne pe sectorul mobilității. O facilitate de blending. Acum, EFSI, bineînțeles, va fi un, un vector pentru inovare în sectorul transporturilor, trebuie să ne asigurăm că avem o combinație între aceste fonduri și diferite mm, posibilități financiare pentru a sprijini uh, proiectele ambițioase din acest sector. Și ca să închei în legătură cu un alt punct important, ce anume face Comisia cu acest plan? De ce nu a venit Comisia cu o revizuire a directivei? Cred că am subliniat deja motivele în intervenția mea anterioară, însă ceea ce vreau să vă spun eu astăzi aici este că statele membre trebuie să ne dea noul plan, să ne prezinte noul plan deja la anul. Deci noi colaborăm îndeaproape acum cu statele membre pentru a ne asigura că acest punct de plecare într-adevăr ne duce la ceva, că demarăm, că ajungem la ceva mai eficient uh, la întâlnirea din 2019. Asta ar trebui să fie suficient sau nu? E bine, am cerut uh, comisiei să ne gândim la alternativă la această directivă. Și o vom face. Acum voi încheia cu locurile de muncă și calificările. Dacă vrem să fim într-adevăr atât de ambițioși și să avem o mobilitate mai durabilă, va trebui să vedem care e situația uh, slujbelor și a creșterilor. Și asta e o prioritate pentru comisie care, bineînțeles, va colabora cu dumneavoastră strâns pe această temă. Vă mulțumim, doamnă Depre. Domnul Ertug, acum, raportorul nostru, are ultimul cuvânt de spus. Mulțumesc, le mulțumesc tuturor colegilor și colegelor și le mulțumesc în special raportorilor din umbră pentru abordările bune avute și pentru propunerile pe care le-au făcut. Pot să mai spun un lucru din partea mea. Sunt foarte deschis, cei care mă cunosc știu acest fapt și așa am făcut și până acum la raporturile de care m-am ocupat eu și anume să mm, colaborăm foarte bine și pe viitor. Consider că ar trebui să spun ceva legat de cele spuse de domnul Van Miltenburg legat de finanțare. Da, Într-adevăr, lucrurile stau în felul următor. Mijloacele financiare sunt întotdeauna limitate și încercăm cu aportul tuturor în CFM să ne asigurăm că banii vor fi orientați într-adevăr spre viitor și, și in, în industrie. Uh, Va exista această canalizare. Dacă nu greșesc, în ultimele săptămâni, la multe dintre discuțiile auzite și cu comisarul Han, am putut să constat faptul că în diferite fonduri, în diferite domenii există fonduri care prevăd o asemenea componentă. La fondul structural, de exemplu, nu știam, există posibilitatea să existe și bani care să fie investiți la nivel regional. Problema întotdeauna una e că în Uniunea Europeană există atât de multe modalități disparate, fragmentate, totul devine mult prea complicat și de aceea eu rog Comisia Europeană dacă nu vor face o propunere de directivă în acest sens, Măcar în cadrul instituției dumneavoastră să faceți o evaluare, să vă gândiți la diferitele componente, diferitele fonduri, diferitele modalități de finanțare care există și care pot fi ajutate apoi să se reunească printr-o voință politică, pentru că ar fi nevoie de mai multă transparență, mai puțină birocrație și apoi ar fi și o abordare directă concretă în ceea ce privește industria și statele membre, să le spunem acestora, vedeți, aici aveți această și această posibilitate de a accesa finanțare, aici e solicitarul, cel care solicitează, cel care solicită acest fond, e nevoie de o asemenea abordare politică. Cred că ar fi una foarte utilă. Apelez din nou acum la Comisia Europeană în legătură cu această dezbatere care are loc aici în Comisia noastră de Transport, vedeți că există o mare parte a grupurilor politice care salută acest drum și sunt pentru ei, pentru această decarbonizare care trebuie începută și sunt pentru neutralitatea tehnologiei. Există puțin, puține excepții, majoritatea mă susțin pe acest drum ales al decarbonizării. Ce mai vreau să spun Comisiei Europene? Vă rog să luați în serios această abordare a Parlamentului European și vă rog nu încercați să ne explicați că dumneavoastră aveți încredere în ceea ce vor face statele membre și că veți aștepta din nou 2 ani până în 2020 ca apoi să faceți o nouă evaluare și atunci să ne spuneți din nou nou că, din păcate, statele membre nu și-au asumat responsabilitățile în felul în care le-ați solicitat dumneavoastră. Cei care sunt de o vreme în această instituție știu că astfel se irosesc doar eforturile făcute. Am văzut de multe ori ce se întâmplă și ce se întâmplă cu ceea ce trebuie să facă statele membre. Existau aceste abordări europene cu orientare spre viitor, uh, și trebuie să se țină cont de aceste abordări existente și din partea Parlamentului European. De aceea vă rog să verificați din nou și să ne prezentați care sunt diferitele modalități de finanțare existente deja de astăzi, cum pot fi acestea puse în comun și apoi vă rog să faceți revizuirea uh, directivei și să nu așteptați până în 2020. În rest, mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care au contribuit. Mulțumim mult, domnule Ismail Ertug doamna Ela Sender, 30 de secunde. Doamnei de pre, pe care o prețim foarte mult, deci trebuie să vă spun că e a doua oară că am fost puțin dezamăgită. Parcă ceea ce ne transmiteți dumneavoastră e cam frustrant și negativ. Ar trebui să profitați de faptul că Parlamentul e pentru, deci să profitați de asta pentru a veni cu această inițiativă. E de datoria dumneavoastră, ca instituție. Deci cred că sper ca cea de-a treia oară să auzim uh, alt la de aici. Mulțumesc! Amendamentele trebuie înaintate până joi, 14 iunie la 11. Înainte de a continua lucrările, țin să salut un grup de tineri elevi invitați domnul Colieri tineri care au între 14 și 18 ani, deci tineri liceeni, cărora le urăm bun venit lor și celor doi profesori care au venit astăzi să-mi viziteze aici în Comisia de Transporturi din Parlamentul Român. Deci vă aplaudăm, sunteți tineri și simpatici. Bienvenue à Voilà. Bine ați venit! Viitorul este aici la noi, tineretul. Continuăm noi cu lucrările. Acum trecem la punctul 8 de pornea de zi. Control. Prezentarea de către Comisia documentului de lucru privind evaluarea ex post a performanței cerului unic european. Vom primi lămuriri în legătură cu această evaluare a performanței cerului unic european și a schemelor de tarificare și în ceea ce privește funcțiile de rețea. Deci vom primi acum aceste lămuriri în legătură cu serviciile de navigare europeană. Avem două regulamente de executare și avem un document al Comisiei care face obiectul discuției noastre de astăzi. Deci vom avea de asemenea și o evaluare detaliată a punerii în aplicare. Acum îi dau cuvântul reprezentantului comisiei care ne va prezenta acest dosar, după care vor interveni diferiții membri care doresc să intervină, iar la sfârșitul dezbaterii voi ruga și Comisia Europeană să răspundă la toate întrebările adresate. Dat fiind că nu avem prea mult timp, dau drumul la cronometru. Domnule Castelletti, unde sunteți? Bun venit în comisia noastră. Vă dau cuvântul acum pentru prezentarea acestui studiu. Chair, and good morning, everybody. Mulțumesc! Așa cum ați anunțat, această prezentare are de-a face cu un raport al Comisiei care a fost, prezenta- a fost publicat în acest an, în martie, cu privire la punerea în aplicare a a uh, evaluării performanței și schemei de tarificare. Această schemă, cum vedeți în imagine, face parte din inițiativa europeană lansată în anul 2000. E o schemă care a fost introdusă în um, al doilea val de legislație și obiectivul e să se adreseze provocărilor care există în ceea ce privește gestionarea traficului aerian. E o schemă care țină cont de difere, diferite domenii, mediu, eficiență, eficiența costurilor și, bineînțeles, schema își dorește să aibă ca obiectiv să beneficieze uh, utilizatorilor și pasagerilor. Acum, această schemă este în funcțiune din 2011 și Comisia a făcut o evaluare a impactului pe care l-a avut această schemă pe timpul unei perioade de 3 ani. Avem o perioadă de referință 2012-2015 și apoi și o a doua perioadă de referință. De obicei avem o astfel de perioadă de trei ani și acum la începutul acesteia noi. Metodologia o puteți vedea aici, o metodologie inclusivă. Am folosit principiile importante, ne-am consultat cu diferitele părți interesate au existat uh, cercetări făcute pe parcursul acestui proces de consultare și puteți să vedeți rezultatele consultării aici, ce s-a întâmplat din partea companiilor externe, companii externe. Toate părțile interesate sau uh, și toate, toți uh, furnizorii, aeroporturile, asociațiile, ne-am consultat cu toată lumea. Rezultat, rezultatul studiului ne-a arătat că această schemă răspunde la nevoile, nevoile utilizatorilor. Poate vă pot face o scurtă recapitulare a rezultatelor pe fiecare domeniu de performanță. Începem cu siguranța, că despre siguranță putem conchide că nivelurile de siguranță au fost menținute și chiar puțin îmbunătățite. Puteți să vedeți în această imagine indicatorii de performanță care sunt legați de procese cât de eficiente sunt sistemele de gestionare, de siguranță, care sunt implementate în managementul trafic- traficului aerian. Aici puteți să vedeți capacitatea, domeniul legat de capacitate. Chiar dacă obiectivul de capacitate nu a fost pe deplin atins, acesta fusese fixat la 0,5 minute de întârziere pe zbor. Cum puteți să vedeți, întârzi întârzierea a fost cea mai scăzută, la nivelul cel mai scăzut în perioada 2012-2015. E cel mai scăzut nivel existent de când există această inițiativă Cerul Unic European. Bogdan. În următoarea imagine puteți să vedeți scăderea care a existat din 2012 până în 2015. Puteți să vedeți că în 2015 am avut o creștere a întârzierilor care avea de-a face și cu o creștere a traficului. Aici veți putea vedea mm, relația cu mediul înconjurător. Există un indicator care măsură cât de eficientă este mm, rutarea aeronavelor. Și puteți să vedeți că a existat o îmbunătățire și anume Extinderea zborului din cauza gestiunilor de trafic s-a redus de la 5,15 la 4,84. Din nou și în acest domeniu putem să vedem că există o tendință pozitivă cât despre ultimele domenii de performanță, eficiența costurilor, trecem la acest domeniu, putem trage concluzia că costurile de gestionare a traficului aerian uh, apare aici în termeni real și puteți să vedeți în imagine costul unitar pentru utilizatori, utilizatorii cerului unic european, puteți să vedeți că a scăzut costul de la 59 de euro pe zbor în 2000 2012 la 50 în 2015. Tot de pe partea eficienței costurilor, beneficiile pe care vi le putem arăta astăzi ne arată foarte clar cum stau lucrurile cu costurile legate de această schemă. Bineînțeles, nu totul survine în urma schemei de performanță, ci mai există și alte instrumente de reglementare sub cerul unic european, de exemplu pro- programul CESAR sau managerii de rețele. Dacă trecem la următoarea imagine, aici puteți să vedeți că un efect al acestei scheme pentru că de, a scăzut traficul în, perioadă, în acea perioadă, s-a luat o decizie a operatorilor de a avea o întârziere cu ceea ce privește cheltuielile cap, cu capitalul, lucru care se reflectă în imaginea pe care o aveți acum în față. Cred că beneficiile au fost distribuite într-un mod echitabil între toate părțile interesate. Evaluarea făcută ne arată că schema a avut succes în ceea ce privește costurile pentru un sistem european de management al traficului. Pentru a încheia, trebuie să ținem cont și de câteva elemente legate de perioada în desfășurare acum și anume a doua perioadă de referință, în primul rând, utilizatorii SES nu au cerului unic european nu au fost pe deplin mulțumiți, spun că eficiența costurilor nesuficientă ce au avut de câștigat atunci, pentru că există perioade de stagnare a traficului și atunci ei consideră că eficiența costurilor ar trebui să fie mai bună. Apoi puteți să vedeți că traficul aerian deja se află în creștere, ceea ce presupune o nouă presiune în sistem că odată cu creșterea traficului putem să constatăm că sunt crescute și întârzierile, așa că e nevoie de investiții, e nevoie de recrutare de noi controlori și trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate în ceea ce privește punerea la dispoziție a capacităților. Cât despre următoarea perioadă de referință, Depunem eforturi și pentru perioada care va începe din 2020 și atunci vom ține cont și de feedback-ul pe care îl vom primi de la Curtea Europeană de Conturi. Trebuie să fie îmbunătățite sinergiile în revizuirea schemei, sinergii între partea operațională și cea de reglementare, funcțiile rețelelor care sunt făcute de managerii de rețea în programul Sezar de asemenea. Verificăm uh, ce se întâmplă și cu raportarea financiară, astfel încât să înțelegem mai bine cum arată cheltuielile și care este impactul asupra performanței sistemului de gestionare a traficului aerian. Există și acea auto autoritate de supraveghere care până la urmă este cea responsabilă de punerea în aplicare a schemei și urmează să revizuim și indicatorii sau o parte dintre indicatori. Ei trebuie îmbunătățiți și e nevoie să fie adăugați noi indicatori. Apoi mai avem de gând să simplificăm schema astfel încât să fie reduse costurile administrative. Acest proces este în desfășurare și discutăm cu statele membre în contextul Comisiei în ceea ce privește rolul unic european. Au început discuțiile săptămâna trecută, va avea loc o altă discuție în luna iunie și ne dorim să terminăm totul cu un aviz pozitiv din partea statelor membre. În paralel, dorim să lansăm o discuție legată de ținte, ținte pentru următoarea perioadă, care va începe în anul 2020 și aici, bineînțeles, ne vom consulta cu părțile interesate și vom încerca să avem o decizie înainte de sfârșitul anului sau în anul viitor și să continuăm cu punerea în aplicare a acestei scheme care, vă spun, Vă spuneam că a avut succes. Mă voi opri aici și vă voi răspunde cu mare plăcere la orice fel de întrebări ați putea să aveți legate de această inițiativă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim pentru intervenție și are cuvântul doamna Clun. Vă rugăm. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută în această dimineață cu această perspectivă a viitorului și trebuie să facem eforturi să fie îmbunătățită performanța uh, SES și a uh, schemei de taxare. Am văzut eforturile care au fost făcute și cât de consecvente au fost. Și, bineînțeles, întotdeauna ne dorim să fie îmbunătățită performanța și dacă trebuie să facă legături uh, speciale cu alte legislații de sub cerul unic european în ceea ce privește și programul Cezar aici. Cezar uh, aceștia consideră că performanța schemei și mai ales în ceea ce privește eficiența costului, e bine, noi credem că nu se sprijină destul de bine uh, gestionarea traficului aerian și programele de mediu. Ar fi de acord Comisia cu faptul că ar fi nevoie de stimulente separate pentru adoptarea Cezar? Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, am ascultat cu atenție ce a spus Comisia. Vreau să pun câteva întrebări. Este clar că e nevoie de îmbunătățire, a spus și Comisia acest lucru. Dar ați spus că ați făcut o evaluare între 2012 și 2015 și ne-ați prezentat niște date statistice le-ați cules de la operatori, de la um, cei care operează în spațiu aerian sau v-ați gândit să consultați și consumatorii? Sincer, eu am zburat între 2012 și 2015 și nu am simțit nicio îmbunătățire, nici din punct de vedere al întârzierilor, nici din punct de... Uh, practic, nu am simțit ca și consumator. Ați consultat și consumatorii când ați făcut această evaluare sau nu? Și al doilea, dacă uh, acele întârzieri pe care ni le-ați prezentat sunt pe cauze, dacă le-ați analizat pe uh, cauzele acelor întârzieri sau uh, total întârzieri. Uh, evident că pe noi, ca și consumatori, ne interesează siguranța și respectarea graficului de zbor și, sigur, să știm exact, eu sunt și din Comisia IMCO, Piața Internă și Protecția Consumatorului și, sigur, că m-ar interesa să am un feedback din acest punct de vedere. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Grappini. Madame Ayuto, la parole est à vous. Vă mulțumim, doamnă Grapini. Doamna Aiuto are cuvântul. Mulțumesc Comisiei pentru prezentare, pentru evaluare. E o evaluare care devine foarte importantă pentru viitoarele prevederi cu privire la cerul unic european. Cum în ceea ce privește RP1. E drept că nu ne-am mai confruntat cu o situație anterioară, însă nu putem spune același lucru pentru RP2. Aici nu vedem exact cum se definitivează cadrul final. Însă ceea ce e clar e că obiectivele pe care am hotărât să le stabilim sunt ambițioase, însă nu corespund realității. Sunt niște decizii probabil pur politice care nu se bazează pe situații concrete care ar putea fi un termen de referință pentru anii viitori. Poate că ar fi bine să avem o abordare mai realistă, atât în ceea ce privește capacitatea, dar și angajamentele economice care derivă de pe urma acestora. Și acum, câteva întrebări pentru comisie. Ce crede comisia despre aceste rezultate la următorul RP3? Există condiții sau vom continua cu schema din a doua perioadă de referință? Și văzând că nu s-au, adus, s-au obținut rezultate în ceea ce privește randamentul traficului, n-ar putea să avem obiective inferioare de valoare de sub un an, sub doi, care să țină cont și de diferențele locale de la un stat la altul și până la urmă să se vadă clar care sunt obiectivele în ceea ce privește eficiența costurilor, impactul asupra mediului, toate acestea sunt importante, ca și siguranța pasagerilor. Se pune mult uh, accentul pe reducerea costurilor. Da, poate că sunt necesare aceste reduceri, însă nu trebuie să existe un impact negativ asupra siguranței. Deci economiile uh, aici nu sunt admisibile când știm care e riscul. Deci următorul uh, cer european 3. Uh, Credeți că toate aceste lucruri vor fi abordate mai bine? Doamna Foster, scuze. Mulțumim, doamnă Foster. Vă mă scuzați, nu v-am văzut, dar aveți cuvântul acum. Da, mulțumesc, doamna președinte, nu e sfârșitul lumii. Aș dori să îi mulțumesc foarte mult reprezentantului Comisiei pentru prezentarea făcută. Această evaluare vine din perspectivă extinsă europeană. Ce nu face e că nu ne oferă niciun fel de informație în ceea ce privește performanța pe statele membre individuale, ce fac statele membre în acest domeniu. După cum știți, ca fost raportor pe cerul unic european, bineînțeles, eu sprijin foarte mult acest program. Sunt lucruri pe care le-am tot menționat atunci. Însă, dacă lăsăm la o parte cauzele principale ale întârzierilor, vremea proastă și așa mai departe, probleme în sistem, ce ne rămâne? Una dintre problemele cele mai mari pe care le avem e faptul că există foarte multe probleme în industrie și greve și, din nou, intervine aici responsabilitatea statelor membre. Noi putem face tot ce vrem cu avansurile tehnologice, putem să ne gândim la tot soiul de lucruri, însă ne aflăm în această poziție în care statele membre, avem unul sau două state membre, în care există foarte multe tulburări în sistem și un efect care se răsfrânge nu doar asupra companiilor aeriene și consumatorilor, și colega noastră a avut mare dreptate să-i menționeze pe consumatori în toate acestea. Da, e într-adevăr o situație spinoasă pentru că nu ne putem uh, implica cu toții în diferitele industri, relații industriale existente în statele membre, însă e Evident că nu e suficient ce s-a făcut, nu există o adevărată îmbunătățire, așa că ce cred eu că trebuie să învățăm să, și să spunem Comisiei și statelor membre în legătură cu cerul unic european, să le spunem că și ele au o responsabilitate și această responsabilitate nu și-o îndeplinesc atât de bine cât ar trebui. Sunt chestiuni politice importante și nu faptul că doar mă aflu eu aici în măsura mea de politician să spun că nu sunt de acord cu dreptul la grevă. Nu, eu m-am implicat în acțiuni industriale, însă situația devine acum cu adevărat ridicolă și impactul asupra consumatorilor nu e acceptabil. Așa că mă voi opri aici pentru că cu siguranță nu puteți face foarte multe comentarii acum din partea comisiei, însă dacă dorim într-adevăr să se facă progrese, atunci toată lumea va trebui să-și asume responsabilitățile pe care le nucleare, dacă ne dorim ca cerul unic european să funcționeze, efic- să funcționeze eficient și în beneficiul tuturor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Van Miltenburg, aveți cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă întrebare. Uh, în prezentarea dumneavoastră vorbeați de faptul că statele membre, 8 state membre, investesc mai puțin de, au investit mai puțin de 15% în perioada de referință 1, adică din 2012 în 2014. Eu mă întreb care sunt previziunile pentru perioada actuală, pentru a doua perioadă de referință, care e în continuare în desfășurare. Din nou vor fi 8 state membre sau chiar mai multe și ce veți face? Mai ales când citesc în documentul de dumneavoastră de lucru că utilizatorii aerului uh, uh, spațiul aerian spun că obiectivele nu au fost atinse, spunând că nu au existat drăfule eforturi făcute de furnizorii de servicii de navigație aeriene pentru a face investițiile necesare. Ce va face Comisia să îi oblige pe aceștia să facă investițiile necesare, pentru că dacă nu și în următoarea perioadă de referință ne vom confrunta cu aceleași rezultate nemulțumitoare. Vă mulțumim, domnule Van Miltenburg. Domnul Koch are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru munca făcută. Eu nu văd uh, totul chiar așa cum a fost oglindit până acum. Eu cred că există multe posibilități de îmbunătățire. Din discuțiile pe care le-am auzit, văd că există lipsă de muncă, de lipsă de... Uh, Uh, de cooperare între ESA și autoritățile naționale, așa că aici mi-aș dori să existe o colaborare mai strânsă între toate agențiile. Vă mulțumim, domnule Koch. Am și eu o întrebare foarte rapidă care se leagă de negocierile legate de acest regulament privind cerul unic european. Am văzut că există un potențial de reducere, mai ales în ceea ce, pe, ce privește cherosenul și uh, dioxidul de carbon, cu cel puțin 10%. Așa că aș dori să știu dacă Comisia Europeană poate să ne dea informații concrete și actualizate în acest sens, mai ales în ceea ce ține de energie și de mediu. Vă mulțumesc foarte mult, așa că aveți din nou cuvântul, domnule Casteliti, pentru a ne răspunde la întrebările care v-au fost adresate. Timpul va fi limitat pentru că avem și o întârziere. Vă rog. quick. So first of all, uh, mm, in relation to Cesar Diplo... În uh, primul rând, uh vreau să vă spun că noi uh, aplicăm nu numai faza de cercetare, ci și cea de desfășurare pentru care am început în 2015 și facem asta și prin stimulente financiare care Vin și mai adesea de la CEF. Și asta pentru a aplica soluțiile uh, Cezar rapid din faza de cercetare într-un mod uh, sincronizat și coordonat. Fiindcă, bineînțeles, uh, că e nevoie pentru aceste rețele de gestionarea traficului, de sincronizare, de noi, a, noi, a noilor concepte operaționale. Nu se poate ca aceste concepte de operațion, operaționale să difere de la un stat membru la altul. deci ne-am concentrat eforturile pe stimulente. Apoi, în ceea ce privește consumatorii, nu, consum, nu consultăm consumatorii. Trebuie să nu uitați că aceste date se, consider, se concentrează asupra uh, gestionării uh, traficului, schemelor de trafic, care nu uh, sunt cauza tuturor întârzierilor. Unele întârzieri au legătură cu aeroporturile și mai departe. Sau faptul că uh, poate în luna mai. Cu toții ați uh, suferit întârzieri, nu numai uh, din cauza condițiilor meteorologice, ci și din cauza grevelor și a gestionării traficului aerian, bineînțeles, fiindcă în uh, unele state membre există ambuteiaje, lipsă de capacitate din cauza faptului că nu sunt suficienți control, controlori aerieni. Pentru a asigura o deschidere a sectorului Știți că e nevoie de multe ori de o echipă de controlori aerieni. Bineînțeles, se va, ține cont de toate aceste lucruri și eh, nu avem încă o imagine de plină. Iar în ceea ce privește țintele, ați spus că acestea sunt prea politice. Dar uh, situația la ora actuală este încă foarte fragmentată și nu știm dacă poate răspunde uh, creșterii capacității și creșterii numărului de zboruri. Iar uh, noi, la ora actuală, derulăm un studiu privind o nouă arhitectură care va fi prezentată înainte de finalele acestui an pentru a pentru a ataca o nouă arhitectură a spațiului aerian, poate va oferi capacități noi. Bineînțeles, siguranța este foarte importantă. Această, această profesie, bineînțeles, asigură siguranța traficului aerian și asta nu poate fi niciodată compromisă, dar această schemă nu periclitează uh, siguranța, e vorba doar de rentabilitate și capacitate. Cât să investim în capacități noi și sisteme noi și să vedem dacă aceste costuri sunt justificate. Deci trebuie să înțelegem mai bine relația între capacitate și eficiența costurilor. Apoi, în ceea ce privește situația grevelor, aceasta Uh, este creată de unele, nu multe state din Europa, dar uh, este o problemă. Am uh, publicat o comunicare de curând, precum și un document de lucru al serviciilor comisiei cu privire la continuitatea uh, ATM business. gestionarea traficului uh, aerian, continuitatea acesteia, pentru a um, compensa efectul unei, unor greve. Suntem de acord cu doamna Foster în ceea ce privește nevoia unor eforturi colective. Asistăm la faptul că fragmentarea este cauzată de mai multe lucruri, printre care și lipsa de sprijin politic. Fără un sprijin politic puternic din partea statelor membre, această inițiativă a cerului un, european unic nu își va atinge obiectivele pe care le-am stabilit cu 15 ani în urmă. Indicațiile pentru următoarea perioadă de referință nu sunt foarte promițătoare. Traficul aerian va crește în continuare, întârzierile vor crește și ele, sezonul verii, care începe acum în iunie, va fi afectat, să vedem ce se întâmplă. Se pare, estimările inițiale sunt că întârzierile vor spori. Deci trebuie să facem mai multe eforturi colectiv pentru a spori capacitatea și pentru a uh, oferi capacitate în în mod mai flexibil. Iar în ceea ce privește impactul asupra mediului, bineînțeles, e vorba de o parte mică a emisiilor, fiindcă avem posibilitatea oferim cele mai bune, vrem să oferim cele mai bine bune rute pentru a um, minimaliza efectul asupra mediului. E vorba de rutele cu cea mai mică amprentă energetică, de pildă. Și este să ne confruntăm cu unele probleme, fiindcă avioanele aleg cele mai uh, utile rute în funcție de încărcătură și așa mai departe. Deci ruta care le reduce costurile cel mai multe, inclusiv și cost, costurile de kerosen. Și nu aleg neapărat ruta care minimalizează, reduce la minim efectul asupra mediului. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit și pentru observațiile dumneavoastră care ne vor ajuta foarte mult în activitatea noastră din următoarele luni de pregătirea următoarei perioade de referință. Mulțumesc foarte mult. Sunt tristă că nu se ține cont de impactul asupra mediului. Sper că pe viitor uh, se va face acest lucru. Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Sper că vom mai avea ocazia să revenim asupra acestui studiu.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 întrerupe transmiterea pe internet, după care vom continua după ce publicul va părăsi sala. Nous allons reprendre nos travaux dans... dans... Și noi ne vom continua munca în, apro- în aproximativ 3 minute, 5, eh, haideți 5, să ne înțelegem. În 5 minute continuăm. Aveți timp să vă luați o cafea până atunci.